Stimate colegi, stimați colegi, bună ziua, bun venit la ședința comisiei noastre. Îi salut pe toți cei care se află în sală și vă propun să trecem la punctul 1, adoptarea ordinii de zi și vă propun o modificare. Dezbaterea legată de vizita noastră la EMA la Londra se amână pentru că persoana de contact, Dagmar roth behrendt este bolnavă, nu poate să participe la ședință și în felul acesta apare un gol pentru că următorul punct e pe ordinea de zi despre substanțele chimice periculoase, uh, raportului Dan Jorgensen po poate fi discutat abia la ora 17 pentru că Dan Jorgensen va fi prezent abia la ora 17. Deci în momentul în care încheiem discuția la punctul 4, vom uh, avea o întrerupere până la ora 17. Iar după aceea vine și doamna comisar Heidegard. În legătură cu punctul 2. Probabil că ați aflat cu toții că evaluările legate de emisiile de bioxid de carbon de anul trecut au fost publicate. Deci uh, a existat, uh, de fapt, un nivel record de uh, gaze cu efect de seră. Este foarte periculos. Se pare că nu reușim să facem progrese, ci din potrivă să regresăm 600%, la su- 6% mai multe gaze cu efect de seră decât în anul 2009. Deci pentru uh, noi va fi un motiv în plus să ne impunem cu rezoluția pe care dorim să o adoptăm săptămâna viitoare la Strasburg. Iar în ce privește reuniunea la nivel înalt pe teme climatice, care uh, nu s-a mai putut ține datorită turbulențelor legate de zona euro și de criza financiară, există doar două aliniate destul de mici uh, care se referă la această problemă și G20 um, a confirmat că subvențiile uh, pentru um, combustibilul fosil la un moment dat în acest deceniu vor ajunge uh, să se încheie. Iar în ce privește Durban, uh, mi se pare că este mai mult gargară ce prevede textul. În legătură cu adoptarea proceselor verbale, 13-14 iulie, 12 septembrie, 26 septembrie și 3 până la 5 octombrie, dacă nu există observații din partea dumneavoastră până la finele ședinței, le considerăm adoptate. Și acum trecem la punctul 4 și o salut pe directoarea Agenției Europene pentru Alimente, EFSA, Laniel. doamna uh, Catherine Jeslen Lanel, uh, a venit de, astăzi de la Parma. Ne face întotdeauna plăcere să vă putem saluta în comisia noastră și cu atât mai mult pentru că EFSA pentru noi este o agenție foarte importantă se ocupă de multe subiecte, dintre care unele sunt uh, controversate. Noi uh, vom avea o discuție legătură cu programul de lucru EFSA, deci membrii comisiei noastre sunt foarte interesați să afle cum uh, se progresează, de aceea vă dau cuvântul. Și încă o dată bun venit! Dear Chair, Domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, mă bucur că am ocazia de a mă adresa Parlamentului European. Susținerea dumneavoastră pentru a, activitatea noastră este esențială și suntem recunoscători pentru această susținere. De-a lungul anului ne-am consultat cu dumneavoastră și interesul în activitățile noastre este foarte apreciat. Aș vrea să vorbesc astăzi despre trei domenii care au un impact major asupra sănătății publice în Europa. Bolile zoonotice, substanțele chimice din alimente și alimentație. După care voi vorbi despre câteva evoluții strategice la Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară. Epidemia de E. coli din Germania și Franța arată clar cât de important este să controlezi microorganismele zoonotice. Consecințele acestei epidemii, 50 de decese, mii de bolnavi și sute de persoane care au rămas cu un, per, cu un handicap permanent, ne amintesc uh, cât de grave pot fi aceste boli. Zoonozele sunt boli transmise de la animale la oameni și aceste boli cuprind printre altele salmonella și campylobacter. Este vorba despre un pericol major. Se înregistrează în Europa peste 320.000 de cazuri anual. Luna trecută, vicepreședinta Roth Berend a organizat de altfel un seminar pe această temă în Parlament. Seminarul a fost uh, organizat de uh, Parlament în cooperare cu Comisia Europeană și cu Centrul European pentru Prevenția și Controlul Bolilor. Acest seminar a reușit să menționeze progresele făcute în Europa în ceea ce privește controlarea bolilor zoonotice și a subliniat ce trebuie făcut în continuare pentru a obține succese și pe mai departe. Reducerea cu jumătate a cazurilor umane de infectare cu salmonela în uh, perioada de 5 ani până în 2009 este o realizare cu, care ne putem mândri și suntem gata să susținem în continuare programele naționale și europene de control. Populațiile de animale sunt principalele rezervoare de infecții zoonotice. Iată de ce, în 2010, Comisia ne-a încredințat misiunea de a furniza o bază științifică pentru modernizarea inspecțiilor de um, animale. Am uh, publicat un uh, prim aviz cu privire la porcine. În acest aviz facem recomandări cu privire la îmbunătățirea metodelor de inspecție pentru a facilita uh, depistarea timpurie a riscurilor biologice și, de asemenea, propunem introducerea unui cadru de asigurare a siguranței carcaselor de porcine, și precum și strategii de eșantionare bazate pe riscuri. Până la mijlocul anului 2013 vom publica șase avize în total. Vom avea în continuare un rol important în controlarea contaminanților biologici și chimici în uh, lanțul de aprovizionare cu carne din Europa. După cum știți, EFSA răspunde la solicitările Comisiei sau statelor membre și epidemia de E. coli a reprezentat un uh, exemplu de reacție la o situație de criză. De la începerea crizei am uh, emis uh, șase avize sau rapoarte um, separate. La cererea Comisiei și autorităților germane, delegația EFSA a furnizat uh, sprijin tehnic pentru a se depista sursa epidemiei. Am coordonat de asemenea un grup de lucru pentru a identifica legătura între aceste epidemii și semințele de fenul grec importate în Germania din Egipt. Avizul care va urma cu privire la riscurile reprezentate de STEC și de alți uh, patogeni vor, uh, va reprezenta baza științifică pentru a evita astfel de epidemii pe viitor. EFSA a investit în uh, analiza datelor și monitorizare, în statistici, în uh, capacitatea de reacție la crize și în felul acesta a fost capabilă să reacționeze în mod eficace. În ceea ce privește comunicarea legată de riscuri, finalizăm la ora actuală un forum consultativ pentru a Uh, crește gradul de coerență în comunicarea legată de riscuri. Site-ul nostru integrează toate activitățile legate de zoonoze într-un uh, mod uh, coerent. Sondajele Eurobarometru cu privire la percepția riscului de către consumatori arată că preocupările variază în Europa. Substanțele chimice din alimente și, în special, rezidurile de pesticide se numără însă mereu printre principalele preocupări ale cetățenilor. EFSA a început să colecteze rezultate în ceea ce privește contaminanții, rezultatele provenind de la sistemele de control al alimentelor din statele membre. Ne preocupă de asemenea contaminanții proveniți din metalele grele, aflatoxinele, precum și furanii și acrilamizii produși în uh, procesul de prelucrare a alimentelor. Pentru a spori fiabilitatea datelor, lucrăm la o abordare cunoscută sub uh, numele de studii nutriționale totale. Aceste studii evaluează nivelul de nutrimente sau contaminanți într-un aliment alimentul respectiv fiind pregătit înainte de a se face analiza propriu-zisă. Conform legislației adoptate în 2008, statele membre au programe de monitorizare anuale cu privire la rezidurile de pesticide și raportează rezultatele Comisiei Europene și EFSA. Mâine EFSA va publica al treilea raport anual cu privire la rezidurile de pesticide. Acest raport prezintă un tablou de ansamblu cu privire la rezidurile depistate în alimente în Uniunea Europeană în 2009. Rezultatele sunt încurajatoare, arată că conformitatea continu continuă să crește, continuă să crească. Rezidurile din, uh, de la 834 de pesticide nu depășeau limitele recomandate. 61,4% din eșantioane nu prezentau reziduri măsurabile și numărul de eșantioane care depășea limita admisă a scăzut de la 4,4% la 1,4% în comparație cu 2006. Din punct de vedere nutrițional, cât și al evaluării riscurilor, este important să știm ce mănâncă europenii, precum și uh, compoziția alimentelor. În ultimii ani am constatat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește datele prezentate EFSA, în ceea ce privește consumul de alimente al <clears throat> populației pe grupe de vârstă și nivelul de contaminanți chimici. În acest an, EFSA a finalizat activitatea cu privire la baza de date cuprinzătoare uh, alimentelor europene, care conține informații detaliate cu privire la uh, obiceiurile alimentare a aproape 70.000 de indivizi din întreaga Europa, cu contribuții venind din 22 de state membre. <clears throat> Bolile cardiovasculare, cancerele, diabetul și bolile cronice respiratorii, așa numitele boli netransmisibile, uh, sunt responsabile împreună de 3 din 5 decese la nivel mondial. Aceste boli se leagă de factori de risc comun, cum ar fi alimentație proastă, inactivitate fizică și factori care țin de stilul de viață. În Europa, această povară este printre cele mai înalte conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății. Una din principalele măsuri preventive o reprezintă informarea și educarea consumatorilor cu privire la ce înseamnă o alimentație sănătoasă. Pe lângă bazele date cu privire la consumul alimentar, activitatea noastră se bazează și pe stabilirea unor referințe dietetice care să sprijine procesul decizional politic. În iulie anul trecut, un s-a atins uh, o nouă piatră de cotitură când uh, s-a publicat uh, seria finală a evaluărilor efectelor de sănătate promise. Așadar, s-au analizat peste 30.000 de astfel de efecte promise pentru a stabili dacă acestea se bazează pe argumente științifice. Opiniile științifice vor fi utilizate de către Comisie și de statele membre pentru a decide dacă aceste promisiuni uh, cu privire la efectele promise alimentelor pot fi autorizate pentru etichetare și publicitate. Acest lucru va permite consumatorilor europeani să facă alegeri în cunoștință de cauză și industria va putea astfel stabili direcțiile viitoare în ceea ce privește inovarea și cercetarea. Așa cum vă spuneam anul trecut, în această comisie, o altă componentă cheie a programului nostru de lucru se referă la evaluare produselor reglementate, cum ar fi aditivii pentru alimente și furaje, materiale de ambalare, arome și așa mai departe. Pe lângă evaluarea uh, siguranței acestora este, uh, ne concentrăm din ce în ce mai mult și în, asupra evaluării eficacității uh, și a impactului asupra mediului. Reorganizarea recentă la nivel de EFSA a admis uh, importanța activității noastre în ceea ce privește produsele reglementate. Astfel, de exemplu, s-a creat un fel de birou uh, pentru solicitări care va facilita interacțiunea noastră cu solicitanții și alți uh, actori pentru a ne îmbunătăți eficiența. <clears throat> Resursele noastre sunt consumate în procente 40% de uh, Uh, activitatea noastră cu privire la produsele reglementate. Deși impactul taxelor pentru anumite uh, zone ale activității noastre este încă în evaluare la nivelul comisiei, cred că este important ca oricare ar fi rezultatul acestor evaluări, sprijinul pentru <clears throat> mandatul nostru de bază cu privire la sănătatea publică să fie menținut și consolidat. <clears throat> Am uh, întreprins de asemenea măsuri pentru prioritizarea activității noastre. Documentul uh, uh, Draft Science Strategy, o strategie științifică pentru 2012-2016 conține patru astfel de uh, priorități și anume dezvoltarea ulterioară a excelenței la nivel științific, utilizarea optimă a capacității de evaluare europene a riscurilor uh, alimentare, dezvoltarea și armonizarea evalu- metodologiilor de evaluare a riscului și consolidarea bazei științifice în ceea ce privește evaluarea riscului și monitorizarea acelor. În paralel cu această strategie uh, științifică am dezvoltat și o noi politici cu privire la independența uh, proceselor decizionale. Activitatea se bazează pe abordări și experiențe anterioare. Am avut un dialog cu o audiență foarte largă care ne-a furnizat o gamă largă de contribuții care se va regăsi în documentul final. În acest sens, aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Cartica Liotard uh, în calitatea ei de deputat de legătură pentru activitatea depusă. Înainte de a încheia, aș dori să vă mulțumesc pentru sus sprijinul susținut pentru activitatea noastră, în special la nivel bugetar. Aș dori de asemenea să reafirm faptul că suntem în continuare uh, la dispoziția dumneavoastră și uh, pentru întrebări și alte clarificări. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, doamnă directoare. Agenția dumneavoastră are pe ordinea de zi subiecte sensibile legate de starea de sănătate, de uh, calitatea alimentelor. Sunt aspecte care ne interesează foarte mult, iar uh, epidemia de E. coli de anul trecut a fost menționată și ea. Noi în comisia noastră am vorbit foarte mult despre ea, despre strategii de comunicare în Uniunea Europeană și la ce nivel trebuie să fie lansate semnalele de alarmă, cum se poate coordona mai bine această activitate. Ați vorbit și de 3000 de obiective în domeniul sănătății, de, um, este absolut important Ehm, să ehm, eliminăm eh, tot eh, ceea ce în acest domeniu înseamnă ehm, boli care nu pot fi vindecate și EFSA în acest domeniu a desfășurat o activitate foarte bună. Independența oamenilor de știință, a celor care evaluează lucrurile, sunt de asemenea un eh, obiectiv. La Bruxelles avem adesea dezbateri pe această temă. Este întotdeauna o chestiune destul de dificilă eh, de a evalua un om de știință, pentru că, evident, fiecare ne prezintă o biografie eh, din care eh, reiese că, la un moment dat, a avut o activitate legată de industria de specialitate. Avem acum și o serie de colegi care s-au înscris la cuvânt Aș pune și o, o întrebare legată de bisfenol A. A devenit un subiect după ce adunarea națională din Franța a impus aici niște limitări. În ce, eh, ce progrese ați făcut în ce privește analiza acestei substanțe? Prima colegă din grupul nostru, François Grostet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, suntem încântați să avem ocazia să avem un dialog cu doamna directoare. Și, într-adevăr, voi vorbi și eu despre bisfenol A, pentru că există diferențe de evaluare între nivelul european și uh, chiar în interiorul Uniunii Europene între uh, Franța și alte state membre. Uh, pentru că au fost foarte multe întrebări în Franța legate de acest produs. Există avizul uh, unor experți și Franța dorește să suspende fabricarea, introducerea pe piață a bisfenolului A. Am spus că opinia publică este neliniștită pentru că utilizarea bisfenolului A um, ar putea fi periculoasă pentru um, oameni, chiar în cantitate foarte mică. Și în ce privește studiile care au fost prezentate în Franța, ele uh, doresc uh, să uh, informeze persoanele uh, care sunt deosebit de expuse riscului, femeile însărcinate, cei care au uh, o anume suferință. Dar diferențele de expertiză între nivelul francez și nivelul european um, deja um, poate să ducă la concluzii diferite. Opinia publică este din acest punct de vedere debusolată. Noi ne așteptăm ca Uniunea Europeană să analizeze din nou această chestiune. În ce privește afirmațiile făcute de sănătate, Dumneavoastră ați desfășurat o activitate remarcabilă în acest domeniu. Ați vorbit despre o expertiză științifică dar aș vrea să știu și care este punctul de vedere al consumatorului. El va înțelege oare informațiile care urmează să-i fie furnizate? Oare nu există riscul de uh, a îi furniza o complexitate uh, de informații, mai ales în ce privește conținutul de vitamine și de minerale? Dar uh, acestea ar fi în esență întrebările mele. Mulțumesc! François Groslet, Linda McEvans. Mulțumesc. Aș vrea să uh, clarific puțin uh, tot ceea ce ține de mențiunile de sănătate. Și uh, știți că în, se spune că 90% dintre aceste mențiuni de sănătate au fost respinse. Cel puțin acest lucru s-a afirmat în anumite ziare. Dar uh, știți că noi uh, ne dorim un profil mai neutru și în uh, ultimii ani am încercat să îl impunem. Nu s-au făcut progrese. A existat rezerve din partea Germaniei. Oare cum putem să progresăm în legislație în acest domeniu? Mulțumesc, Carl Schlüter. În ce privește bisfenolul, nu este vorba uh, doar despre uh, flacoanele pentru sugari uh, care conțin bisfenol de biberoane, ci există și um, alte tipuri de recipiente care conțin bisfenolul. M-am întâlnit cu persoane care au spus că do- doresc să se limiteze anumite valori. Dar dacă un pesticid are 40% din valoarea limitată. Împreună cu alt pesticid, dacă ajung pe piață, s-ar putea să crească nivelul și ar trebui să nu uh, fie introdus pe piață. Oare nu trebuie făcută și o sumă a acestui cocktail de pesticide? Pentru că multiplicarea nivelului de conținut toxic ar putea să creeze probleme. Ce puteți face dumneavoastră din acest punct de vedere? Și Vă amintiți de schimbul de uh, experiență pe care l-am avut în dezbaterea privind organismele modificate genetic. Uh, ați ajuns oare la o concluzie? Cum puteți să vă informați în legătură cu uh, modul în care aceste regulamente sunt aplicate? M-ar interesa răspunsul dumneavoastră. Știți că există de asemenea decizii destul de sensibile în ce privește OMG-urile aveți posibilitatea să efectuați evaluări uh, rapide în ce privește mierea de pildă. Pentru că, într-adevăr, uh, trebuie să avem garanția că toți experții care lucrează în legătură cu OMG-urile sunt 100% independenți. Mulțumesc că ar fi un subiect pentru Alois Peterle, dar el este următorul care dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Aș... Sunt poate puțin mai bine dispus de când Curtea Europeană de Justiție a uh, emis o hotărâre foarte clară în ce privește OMG-urile uh, um, și uh, mierea. Acum aș vrea să îi adresez o întrebare de alt gen doamnei directoare. Mulțumesc pentru prezentare și vreau să spun că agenția pe care o reprezintă este una din cele mai importante din Uniunea Europeană. Ca uh, mulți alți cetățeni ai Uniunii Europene sunt uh, și eu convins că există o legătură între calitatea alimentelor și starea de sănătate a populației, iar din punct de vedere uh, al acestei legături lucrurile se înrăutățesc în Europa. Ați vorbit despre substanțe chimice, dar pe mine mă interesează în primul rând de substanțe contaminante în producția de alimente. Care este efectul unor uleiuri uh, rafinate uh, pentru că uh, ele sunt produse la temperaturi care produc modificări în ce privește conținutul alimentelor. S-a găsit uh, trifen în uleiuri destinat, uleiuri comestibile produse în Slovenia și uh, noi uh, din acest punct de vedere suntem interesați dacă EFSA analizează calitatea uleiurilor comestibile și dacă din acest punct de vedere există și însărcinări din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, domnul Zanoni. președinte, la directrice. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu, doamnei directoare, pentru acest raport foarte interesant. Am uh, auzit cu plăcere că una dintre misiunile organizației sale este să reacționeze la preocupările cetățenilor europeni. Aș vrea să menționez aici poluarea nu doar a aerului sau a terenurilor, ci și a animalelor, poluare cauzată de incine, incine, in, incineratoare și de uh, uzine de ciment. E vorba despre deșeurile folosite ca materii prime în uh, fabricile de ciment. În regiunea Veneto s-au găsit reziduri de hidrocarburi uh, aromatice care depășesc limitele admise. există analize care au fost efectuate și care au identificat de asemenea niveluri de dioxină de 10 ori mai mari decât sunt permise în uh, Uniunea Europeană. Aș vrea să vorbesc despre un incinerator din Brescia, în, în Lombardia. S-au identificat reziduri de uh, clorodifenil în laptele de vacă și asta în 10 exploatații diferite care au trebuit să-și închidă porțile pentru că nu mai puteau vinde acest lapte. Apoi, în uh, regiunea Veneția, uh, într-un parc regional, există culturi agricole foarte importante. Și tocmai în această zonă s-au identificat reziduri Aș vrea să știu de ce pentru fabricile de ciment valorile limite sunt uh, mai mari de 10 ori decât uh, uh, în cazul incineratoarelor. De ce o uzină de ciment poate polua mai mult? Parma este orașul în care își are sediul agenția dumneavoastră. În curând, alături de uzina Barila, se va Uh, deschide un incinerator. Uzina aceasta este o uzină de prelucrare a alimentelor. Ei bine, iată că în curând se va afla acolo un incinerator. Acest lucru îngrijorează foarte mult oamenii pentru că ar putea avea efecte nocive asupra agriculturii. Trebuie să se obțină date și să se facă analize. Ori adesea, atunci când se fac astfel de analize, pericolul devine vizibil pentru toată lumea și uh, lobbyurile întâmpină dificultăți, lobbyurile industriale. Ceea ce vă cer eu, doamnă directoare, este ca EFSA să realizeze un studiu cu privire la impactul incineratoarelor și a uzinelor de ciment, ciment asupra animalelor și asupra uh, agriculturii. Cred că astfel vom uh, răspunde la uh, preocupările cetățenilor. Mulțumesc foarte mult, domnul Arsenis Criton. Bine ați venit, în primul rând. S-a vorbit aici despre independența EFSA. Noi, cei din această sală, luăm uneori decizii care nu ar fi necesare dacă am fi siguri că EFSA este o agenție independență, independentă. În alte instituții europene au fost numiți președinți sau membri ai unui, unei comisii Însă, din momentul în care s-a re, relevat un conflict de interese, persoanele acestea și-au pierdut postul. Or, la EFSA, directorul susține numirea acestor persoane. Spune că nu se, nu existau informații cu privire la acest conflict de interese și acest lucru creează distorsiuni. Nu vrem să avem în continuare dubii în privința independenței agenției dumneavoastră. Oare este atât de greu să concediezi niște oameni sau să îi îndepărtezi dintr-o comisie din momentul în care apar dovezi că există un conflict de interese? Mulțumesc. Acum vom primi și răspunsurile. Am câteodată impresia că ă, există o strategie care într-un fel se continuă dacă am ă, constatat că apar probleme la EFSA, atunci ă, încercăm să schimbăm politica. Au existat și două echipe de televiziune care recent ne-au vizitat și ne-au întrebat uh, cum evaluăm noi independența celor de la EFSA. Eu i-am îndemnat să ia notă de faptul că au fost operate modificări acolo și să nu continue să se fixeze într-o idee care este depășită. Mulțumesc eu și eu vreau să-ți mulțumesc pentru aceste cuvinte existat uh, anumite probleme în ce privește independența, trebuie să fim conștienți de acest lucru, dar dacă uh, cineva uh, a lucrat un timp în domeniul industriei de specialitate, asta nu trebuie să însemne neapărat că el este lipsit de independență. Important este să creăm condiții de transparență, totul să fie clar indicat în acel curriculum vitae pe care candidatul îl prezintă. Pentru că uh, noi trebuie și să creăm condiții ca o anumită activitate să fie desfășurată în condiții de independență. Nu trebuie, nu este realist să afirmăm că cineva care a avut odată o legătură cu o ramură industrială, din acel moment își pierde independența, pentru că trebuie să fie oameni care au avut și o experiență practică. Trebuie doar să fie foarte clar de unde provin uh, respectivii specialiști, că este industrie, că este un ONG. Deci ei vor trebui ca mandatul pe care îl primesc să-l exercite în condiții de independență. Și uh, dacă uh, odată ai avut o anume legătură cu o ramură industrială, uh, mi se pare că nu trebuie ca acea persoană să nu mai aibă acces la activitatea pe care ne-o dorim noi. Aș mai avea o întrebare legată, uh, adresată doamnei directoare. Care sunt concluziile pe care le poate trage din criza legată de E. coli? Pentru că am avut daune economice și tocmai de aceea cred că EFSA trebuie să tragă concluzii, iar admin, uh, oficiile naționale care acționează trebuie să um, fie responsabilizate astfel încât să nu pună în circulație informații care uh, s-au dovedit a fi eronate. Oare cum putem crea garanții ca acest management al fluxului de informații să fie mai bun? și în ce privește examinarea OMG-urilor. Aud mereu că la EFSA nu, sunt, nu este analizat spectrul riscurilor în totalitate. Există studii pe termen lung legate de efectul OMG-urilor asupra mediului care Eh, poate ar trebui să ne lămurească. Cum puteți crea dumneavoastră garanții ca, de fapt, complexitatea studiilor să fie suficient de amplă pentru ca um, să avem concluzii legate de efecte nu doar limitate în timp. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Richard Zeber. Sophie Oconi. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă directoare, îmi face o deosebită plăcere să vă urez bun venit aici și îmi pare rău că nu sunt prezenți mai mulți colegi pentru că ar fi fost interesant să purtăm o dezbatere cu toții. S-au pus aici mai multe întrebări, însă aș vrea să fac câteva observații. În primul rând, în ceea ce privește bisfenolul A. gradul de periculozitate și felul în care se manifestă această periculozitate nu sunt deocamdată clare. Suntem însă conștienți de faptul că bisfenolul suferă mutații în alimente în momentul în care se încălzește alimentul respectiv. Să zicem că un uh, produs este ambalat în material plastic și este uh, încălzit în acel ambalaj. În momentul acesta, bisfenolul pătrunde în aliment. Oare nu ar trebui să se indice clar acest lucru pe ambalajele alimentare cu pricină, să se arate clar că pot să apară aceste probleme, în așa fel încât consumatorul să știe că trebuie să uh, mute alimentul, să-l transfere într-un recipient din uh, sticlă, de exemplu, atunci când îl încălzește. Asta în ceea ce privește bisfenolul. O a doua întrebare. După parabenul din cosmetice și după teflon, aspartamul este astăzi un produs în privința căruia au apărut uh, multe semne de întrebare. Se pare că ar putea fi cancerigen. Aș vrea să știu dacă agenția se ocupă de acest caz. Sunt de puțin din membra acestei comisii și aș vrea să știu dacă ați început să aveți o muncă de reflexie în privința acestui produs, în privința asfaltamului. Și aș vrea să știu dacă veți uh, demara proiecte în privința acestui subiect. Alt subiect, dioxina. Dioxina din anumite produse de consum, în special cele care vin din Suedia. E vorba despre produse care au fost distribuite în țările membre ale Uniunii Europene fără să se stipuleze pe aceste produse că ele conțin un nivel destul de ridicat de dioxină. Oare nu ar trebui să asigurăm informarea deplină a consumatorilor în privința ceea ce consumă, mai ales atunci când nivelul de dioxină este important, mai ales atunci când țara exportatoare tolerează un nivel mai uh, mare al dioxinei? Vă rog, doamnă directoare. Mulțumesc foarte mult. Many questions. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Poate voi începe cu bisfenolul A, dat fiind faptul că există mai multe întrebări legate de acest subiect. Admitem că este o chestiune foarte controversată și pe bună dreptate ați spus că publicații recente din partea Agenției Naționale Franceze pentru Siguranța Alimentară au relevat acest lucru. Au mai existat și altele în trecut și există într-adevăr uh, anumite divergențe în opiniile științifice cu privire la acest produs. Acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care anul trecut uh, Organizația Mondială pentru Sănătate a organizat un atelier de lucru cu experți din multe uh, țări, inclusiv țări europene. Și vă aduceți aminte că și-au publicat raportul la finele anului trecut vorbitoare să re- rectifică în primăvara acestei, acestui an, iar concluziile s-au aliniat uh, acelora ale Comisiei EFSA. Admițând uh, valoarea constatărilor uh, studiilor franceze, evaluăm în continuare situația pentru a vedea dacă cu acest raport ne vom afla în situația de a ne reconsidera opinia publicată acum un an. Fusese vorba la data respectivă de o evaluare a riscului cu privire la bisfenolul A. De aceea, în momentul de față, este dificil pentru mine să vă spun o opinie clară. Aceste rapoarte au fost publicate la finalul septembrie. Comisia creată de noi se ocupă în continuare de aceste aspecte. Cele două rapoarte nu sunt până la urmă ceea ce numim noi o evaluare a riscului. Primul prezintă expunerea la bisfenol A la nivelul populației franceze și europene, iar celălalt raport colectează cele mai recente date științifice publicate cu privire la bisfenol A. Comisia noastră așadar lucrează cu aceste date și împreună cu experții francezi. Așadar am inițiat acest dialog pentru a înțelege datele din acest raport, îl discutăm cu ei, nu-l citim doar, obiectivul fiind acela de a redacta și publica un raport comun cu agenția franceză unde explicăm dacă suntem de acord cu ei sau, respectiv, nu suntem de acord și explicăm de ce. Acest lucru se va întâmpla la finele lunii noiembrie, publicarea acestui raport comun cu agenția franceză și și comisia noastră va emite o declarație publică Concluziile bazându-se pe cele mai recente date cu privire la bisfenol A, pentru că există multitudine de astfel de date. Suntem deja în noiembrie, așadar peste două săptămâni. Vrem doar să vă informez că o luăm în serios și această chestiune, ne reevaluăm acest raport, discutăm cu experții francezi și vă vom ține la curent cu rezultatele acestei activități undeva în circa două săptămâni. Tot în legătură cu bisfenolul A, baza pentru baza legislativă europeană pentru materialele din ambalaje prevede că în cazul unei unui transfer sau unei migrări a produselor sau elementelor chimice din ambalaj către alimente și această migrare are efecte negative asupra sănătății? Uneori existând uh, și recomandări pe ambalaj E vorba de managerii de risc care vin cu astfel de recomandări pentru populație. Mențiuni de sănătate. Sper că consumatorul va reuși să se orienteze pentru că legislația și activitatea noastră științifică vizează mai bună protecție a consumatorilor și posibilitatea ca ei să facă opțiuni mai sau alegeri mai informate în ceea ce privește alimentele pe care le consumă. Așa cum vă spuneam, circa 80% dintre aceste mențiuni pe care le-am evaluat au fost respinse Însă, așa cum spune și doamna Linda McEwan, Comisia urmează să finalizeze împreună cu statele membre lista pozitivă a mențiunilor de sănătate, activitate care se va finaliza probabil undeva la finele acestui an, când Comisia va veni cu o propunere. Mai urmează să evaluăm substanțele botanice, pentru care de asemenea există uh, foarte multe mențiuni de sănătate care urmează să fie analizate. Aici Comisia susține că va fi poate dificilă implementarea acelorași tipuri de reguli pentru că aceste produse pot fi fie produse farmaceutice, fie substanțe utilizate în alimentație. Și de aceea trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu va duce la o mai mare confuzie în rândul consumatorilor. În ceea ce privește profilul nutrițional, am uh, emis recomandări științifice, după cum știți, pentru implementarea acestui profil va trebui să testăm fezabilitatea acestui profil nutrițional pe un coș pe care l-am inclus în baza noastră de date S-ar putea să venim și cu asistență pentru comisie pentru a anticipa și evalua impactul acestui profil nutrițional asupra includerii mențiunilor de sănătate pe etichetele alimentelor. Pesticide, da, aveți dreptate. În raportul pe care l-am menționat, avem în vedere nivelele maxime de reziduri care să includă toate pesticidele prezente, știm pentru consumatori uh, poate fi vorba de mai multe substanțe reziduale în alimentele lor. În prezent încercăm la nivel de EFSA să dezvoltăm în continuare metodologiile de evaluare a riscurilor în domeniul pesticidelor, în special pentru a ține cont de ceea ce numim evaluarea de risc cumulativă, care să includă întreaga gamă de substanțe care ar putea avea un impact sinergetic sau uh, impact advers. Am publicat în acest sens anumite linii directoare și credem că până la finele anului 2012 ar trebui să fie posibilă utilizarea acestei metodologii de evaluare cumulativă a riscurilor uh, cel puțin la nivel de EFSA. Este un subiect științific dificil, însă am investit foarte mult, am colaborat cu partenerii noștri internaționali și încercăm să includem această metodologie ca metodologie de evaluare de bază până la finalul 2012. Mulțumesc celor care au spus că S-au făcut uh, progrese în ceea ce privește independența EFSA. Politica noastră cu privire la conflictele de interese s-a implementat uh, de, de acum 10 ani, din 2007 cu un mai mare accent și vă pot spune că sunt excluși parțial sau în totalitate experți uh, din activitățile noastre, la fel și la alegerea comisiilor sau a grupurilor de lucru uh, analizăm uh, curriculum vitae al acestor experți pentru a asigura că nu apar astfel de conflicte de interese. Important este să facem în continuare progrese și cu ocazia atelierului de lucru organizat la Bruxelles în octombrie ne propunem să învățăm din experiență pentru că uh, Gestionarea conflicturilor de interese nu este totul. El reprezintă un pilon independent al evaluării, dar mai sunt și alți piloni, ca de pildă modalitatea de selecție a experților, modalitatea în care se fac deciziile colective, incluzând toți membrii grupurilor de lucru. Pentru că recomandările EFSA nu vin niciodată din partea unui expert anume, ci rezultatul unor discuții colective. Bineînțeles că analizăm declarațiile de interese, dar se poate întâmpla ca dumneavoastră să percepeți pe cineva ca având un potențial conflict de interese <clears throat> și chiar și atunci acest expert nu va semna singur pentru anumite recomandare, ci acest lucru se va face de către un grup de experți. În acest sens, încercăm să evaluăm toate aceste aspecte și să explicăm tuturor că gestiunea conflictelor de interese este un uh, pilon important, însă transparența proceselor decizionale este și mai importantă. Modalitatea de colectare a datelor, de asemenea, uh, previne anumite incertitudini. Vrem să ne angajăm mai mult în această privință pentru că admitem că cu diferite ocazii ni s-au făcut reproșuri cu privire la independența noastră și atelierul de lucru din octombrie a fost uh, o piatră de cotitură în această privință și încercăm și pe viitor să implicăm uh, și ONG-uri, principalii, noștri, principalii factori de interese, pentru că știm că percepția independenței de asemenea contează. <clears throat> Rezultatul acestui atelier de lucru și consultările publice lansate anul, luna trecută, îmi cer scuze, Uh, vor converge în regulile de implementare cu privire la aceste politici, vor fi supuse Consiliului de Administrație, respectiv deciziei acestuia, în decembrie. În ceea ce privește personalul, avem reguli specifice pentru a ne asigura că nu doar experții externi cu care lucrăm sunt independenți, însă există și reguli care se aplică personalului angajat în momentul recrutării și în momentul plecării de la EFSA. Aceste, acest personal se supune regulamentului interior pentru personal. Personalul de conducere trebuie să redacteze anual o declarație de interese care este analizată pentru a exclude orice fel de conflict de interese potențial. Pentru că, evident, după câțiva ani, uh, unii pleacă de la EFSA, dar uh, am uh, început să și renoim anumite contracte <clears throat> și dorim să ne asigurăm că atunci când uh, părăsesc EFSA, persoanele respective nu subminează încrederea datelor pe care le furnizăm uh, datorită faptului că vor ocupa un loc de muncă în industria de specialitate. În acest sens am, am impus niște condiții foarte stricte în ceea ce privește absența relațiilor dintre personalul nostru și experți. astfel încât să nu uh, apară aceste potențiale conflicte de interese. Luăm așadar măsuri în acest sens în fiecare zi, ne revizuim politicile și noile politici pe care le vom aplica se vor baza și pe experiențele anilor trecuți. Ecoli, care sunt învățămintele din această experiență, cred că sunt multe învățăminte de tras. În primul rând, faptul că Așa cum v-am spus deja, trebuie să fim pregătiți pentru astfel de crize, nu doar prin implementarea unor uh, proceduri, ci și prin crearea unor rețele cu agențiile naționale, dar și cu ONG-uri pentru colectarea datelor, pentru că într-o situație de criză nu se pot colecta toate aceste date, acest lucru trebuie să se facă anterior și <clears throat> trebuie să ne consolidăm capacitatea de gestiune a crizelor. Ce am mai învățat este că trebuie să investim în continuare în chestiunile emergente, nu mă refer aici doar la ecoli, coli, pentru că Europa a avut experiențe similare în trecut, însă cea de anul trecut a arătat că gestiunea este importantă și că EFSA poate veni cu un răspuns în acest sens, un răspuns coordonat. Ne vom completa așadar bazele date cu agențiile naționale și cu principalii factori de interese pentru a putea anticipa mai bine probleme potențiale de acest gen. Am mai învățat și că producția de semințe și semințe încolțite reprezintă un domeniu din uh, producție alimentară care prezintă riscuri care trebuie mai bine gestionate pe viitor. De aceea avem pregătire o evaluare de risc a acestor produse pentru a putea furniza recomandări Comisiei pentru a stabili eventual reguli pentru prevenirea unor astfel de situații dificile pe viitor. Vire la Spartam, da, într-adevăr, ne ocupăm de această chestiune Aspartam a fost inclus pe programul nostru de lucru pentru 2018, însă datorită rezervelor care au fost exprimate și a unor date noi, Comisia a anticipat această evaluare de risc pentru Aspartam ceea ce face ca noi să efectuăm o evaluare completă pentru acest produs care urmează să finalizeze la finalul anului trecut. Am lansat o solicitare publică de date, am primit peste 600 de studii publicate sau nepublicate și urmează să publicăm aceste date după ce ne vom fi asigurat cu Comisia că acest lucru e posibil. Vom publica așadar toate datele care vor fi utilizate în evaluarea de risc a aspartamului. La începutul lui noiembrie, la sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie. Vom stabili un grup de lucru din cadrul Comisiei cu privire la aditivi alimentari Vom analiza cu grijă uh, curriculum vitae al persoanelor implicate pentru a crea încredere și ne dorim să implicăm și cercetători, asta ulterior, pe baza rezultatelor uh, acestei comisii și vom avea și o consultare publică cu privire la proiectul nostru de uh, aviz undeva la finele primăverii, începutul verii viitoare. De aceea vom solicita Comisiei o amânare a publicării opiniei noastre, astfel încât uh, să poată avea loc o consultare in extenso a experților. Dioxina, a mai rămas dioxina mierea și OMG-urile. Dat fiind uh, faptul că există multe solicitări în acest sens, uh, nu doar cu dioxină, dar și uh, cu PCB în nordul Italiei, trebuie să precizez că există niște măsuri foarte stricte pentru gestionarea riscului cu privire la dioxină. Știm că uh, dioxina este carcinogenă, este un element important pentru protejarea sănătății publice și de îndată ce alimentele conțin uh, procentaje care depășesc nivelele maxime tolerate, statele membre trebuie să le scoată de pe piață pentru protejarea consumatorilor. EFSA folosește datele colectate de statele membre Avem un program de supraveghere și monitorizare în statele membre și colectăm toate aceste date și emitem anual un raport cu privire la nivelul de contaminare al alimentelor și furajelor cu dioxine. O activitate importantă care ne permite de asemenea să conștientizăm mai bine etapa în care ne aflăm în ceea ce privește reducerea acestei contaminări. Situația în prezent este mai bună decât acum 10-15 ani datorită unei serii întregi de măsuri care au fost luate începând cu interzicerea anumitor substanțe chimice în sectorul industrial, și alimentar, bineînțeles, dar și a îmbunătățirii legislației, care este foarte restrictivă în ceea ce privește pragurile maxime admise. <clears throat> Este un subiect pe care îl evaluăm în mod periodic. În ceea ce privește mierea, Comisia ne-a solicitat în urma deciziei Curții Europene de Justiție să evaluăm dacă mierea care conține polen provenind de la MON 108 este mai periculoasă decât uh, cea care conține polen de la speciile convenționale de porumb. Informațiile de care dispunem arată că nu există un risc adițional între Polenul provin de la porumbul uh, normal și porumbul modificat genetic MON A10. Asta pentru uh, un răspuns pertinent va trebui să facem o evaluare completă a situației. Bineînțeles că dacă nu am reușit să răspund la toate întrebările, voi reveni. Dat fiind faptul că următorul punct este amânat, Dan Jorgensen uh, nu va reveni, nu, nu, nu ni se alătură decât la ora 5, avem timp de o rundă suplimentară de dezbateri, dacă doriți. Eh, directrice, o... Doamnă directoare, din răspunsul dumneavoastră am înțeles că problema pe care v-am uh, prezentat-o eu, legătură cu uh, regiunile din Italia, în care există și o producție agricolă și există și zootehnie, uh, în care există inițiative cetățenești pentru efectuarea de probe uh, Uh, și uh, se constată că există dioxine și alte substanțe toxice. Uh, este vorba despre emisiile unor fabrici de ciment și al unor incineratoare. Există câteva asemenea instalații care sunt la foarte mică distanță de suprafețele cultivate Uh, și uh, ca atare uh, toxinele cresc ca volum. Există și incineratoare care funcționează de 60 de ani și ca atare, probabil că toxinele eliminate în atmosferă sunt mai mari. Aș vrea să știu care a fost contribuția dumneavoastră în analizarea procentajului de substanțe toxice ale acestor incineratoare, pentru că noi știm că legislația statelor membre nu interzice poluarea mediului, ci doar poluarea de la un anume nivel în sus. Dar în cazurile relatate de mine, cred că acest nivel este depășit și nu este o întâmplare, lucrurile se repetă și în locuri diferite și tocmai de aceea eh, v-aș adresa următoarea întrebare. Nu credeți că agenția dumneavoastră, EFSA, ar trebui să realizeze un studiu pentru aceste regiuni în care există fabrici de ciment? Și pentru că mai avem ceva timp, pot să mai adaug o întrebare. Vin dintr-o uh, regiune în care se uh, cultivă prosecco, este vorba de zona viticolă uh, și se exportă acest produs în lumea întreagă, este foarte rentabil din punct de vedere agricol și Zona este Treviso și Veneția, care se cultivă și în legătură cu pesticidele. Normele prevăd acum că anumite pesticide până la o anume valoare pot să fie aplicate. Fermierii câteodată seamănă cu niște astronauți atunci când stropesc via, mai ales se practică de asemenea stropirea um, din um, elicopter, dar din păcate dacă uh, el, uh, fermierul este uh, sau viticultorul este protejat în același timp substanțele um, sunt stropite și la o jumătate de metru distanță de locul de joacă mm, sau de curtea unei școli. Ehm, nu există nici un fel de măsuri de precauție pentru copiii care se joacă acolo. Știu că acum nu mai este vorba despre uh, alimente și poate că într-un fel depășesc uh, competențele dumneavoastră, dar știți că mm, Prosecco este folosit pentru uh, producția de vin și este o regiune în care îmbolnăvirile, um, cancer, um, um, au crescut numărul bolnavilor uh, a crescut. Aproape că nu există familie în care să nu există o persoană care să se fi îmbolnăvit de cancer. Deci, pe mine mă interesează, în primul rând, protecția cetățenilor. În numele uh, lor trebuie să acționăm. Mulțumesc foarte mult. De, dacă mi-amintesc foarte bine, noi, în clipa de față, interzicem uh, folosirea pesticidelor uh, stropite din avion în zona uh, apropiată de școli. Domnul Rossi, mulțumesc foarte mult. A fost uh, foarte interesant ceea ce ni s-a spus aici, dar uh, care sunt uh, metodele de rezolvare a lucrurilor în legătură cu aspartanul? Există mii de studii și totuși ce facem acum? Așteptăm ca aceste studii să fie publicate, după aceea să aibă loc noi teste, pentru că până atunci cetățenii continuă să folosească aspartanul. Acum statele membre au posibilitatea să uh, se informeze în baza unor simboluri și um, uh, ele marchează alimentele care sunt uh, mai sărace în calorii. Deci, uh, în legătură inclusiv cu uh, etichetele alimentare care oferă uh, îndulcitori alternativi, uh, s-ar putea uh, folosi și uh, avertismente legate de uh, utilizarea aspartanului. Dar, din potrivă, există chiar acțiuni de promovare a aspartanului. Există Coca-Cola Light sau Coca-Cola Zero, în care nu există specificarea că ar fi no- nocive. Se specifică doar că nu se recomandă femeilor însărcinate. Uh, sau copiilor sub 3 ani. Eu cred că ă, folosirea acestor alimente sărace în calorii ă, este încă foarte răspândită. În ce privește substanțele fitosanitare și produsele care sunt importate din state terțe. Colegul nostru ne-a dat exemplul uh, pesticidelor care se folosesc în zona, zonele viticole din Italia. Eu cred că alternativa ar fi ca uh, uh, aceste produse să nu fie consumate. Noi știm că în China, pe de altă parte, sunt produse alimente care sunt mult, mult mai periculoase decât alimentele produse în Europa și ce face Europa uh, pentru a se proteja. Eu știu că în Italia produsele care nu corespund normelor europene uh, sunt uh, într-un fel amendate și 60% um, din sancțiuni sunt uh, împotriva unor produse care provin din China. Dar eu mă întreb, la Amsterdam sau în alte țări, ce controle se efectuează pentru aceste produse? Oare la nivelul Comisiei există proiecte pentru a rezolva aceste aspecte? În legătură cu dioxina, noi știm că orice proces de ardere uh, are ca rezultat și dioxina. Și uh, există atâtea centrale um, electrice unde sunt um, există o combustie de paleți. Chiar dacă nu există fum, totuși um, dioxina se produce. Și Comisia stimulează în principal acele instalații industriale care să aibă o uh, producție de dioxină cât mai mică. În legătură cu uh, contaminarea mierii uh, prin uh, porumbul modificat genetic. Ni se spune că nu există riscuri de sănătate, dar noi ar trebui totuși să respectăm uh, ceea ce uh, a decis Curtea Europeană de Justiție. Cine se înșală? Curtea Europeană sau dumneavoastră la Comisie? Și ce soluții concrete există? Mulțumesc, spune președintele, când uh, m-am specializat în ingineria chimică, s-a efectuat Um, un raport în legătură cu procesul de combustie, care ar fi tehnologia cea mai curată și în uh, Suedia trebuie să uh, știți că există o mare poluare acolo unde în gospodăriile mici uh, este folosit lemnul pădurilor pentru încălzire. Hans dorești să intervii? Atunci, din nou, doamna directoare. So starting with the... Mulțumesc. Încep cu poluarea din trecut, contaminarea din trecut, contaminarea zonelor învecinate cu fabricile contaminare cu dioxine sau cu alți compuși chimici. Prima observație pe care aș face-o eu este că legislația europeană fixează, stabilește limite maxime și un produs nu poate fi comercializat dacă nu respectă aceste limite. Însă întrebarea dumneavoastră ridică și o altă problemă, și anume că s-ar putea să existe regiuni în care să fie fabrici vechi, fabrici care nu respectă standardele de astăzi în materie de protecție. Am cerut, de exemplu, uh, agenților economici să folosească filtrele pentru a evita poluarea zonelor învecinate uzinelor. E posibil ca în trecut să se fi produs emisii care să fi dus la poluarea anumitor zone. Și, din păcate, în aceste zone să existe și activități agricole. Asta este o altă problemă și nu ține de atribuțiile noastre. Ține de competența gestionarilor de risc, fie ei la nivel național, local sau regional. Ei sunt cei care trebuie să vadă cum rezolvă această problemă a fabricilor care poate că acum sunt scoase din uz, dar care au contaminat în trecut terenuri, terenuri pe care se face acum agricultură, terenuri pe care pasc animalele și care sunt terenuri care sunt deci contaminate și care uh, pot să ducă la creșterea nivelului de contaminanți în produse alimentare. Însă noi nu suntem competenți aici. Noi trebuie să studiem doar impactul asupra sănătății ai, al contaminanților și în privința dioxinelor există un nivel maxim și acest nivel maxim este necesar pentru a proteja sănătatea publică. Dacă am înțeles corect întrebarea cu privire la pesticide, v-ați referit la practicile dintr-o anumită regiune. Este vorba despre uh, o regiune viticolă și s-a afirmat că pesticidele sunt aplicate într-un asemenea mod încât există un impact asupra persoanelor care locuiesc în, a, în această zonă. Atunci când evaluăm riscul pesticidelor, nu evaluăm doar impactul asupra sănătății consumatorilor, ci și impactul asupra uh, agricultorilor, asupra lucrătorilor în general și evaluăm impactul asupra persoanelor care locuiesc în zona în care sunt uh, aplicate pesticidele. Face parte din uh, activitatea noastră și aceste evaluări dus, duc la aplicarea unor măsuri de uh, gestionarea riscurilor. Facem recomandări cu privire la bunele practici agricole pentru a ne, asia, ne asigura că pesticidele folosite nu au un impact negativ asupra persoanelor care locuiesc, locuiesc în zona în care sunt aplicate pesticidele. Nu sunt sigură dacă am înțeles bine întrebarea, însă am răspuns la întrebare așa cum am înțeles-o eu. În ceea ce privește aspartamul, îmi cer scuze dacă nu am fost suficient de clară. Am primit 600 de studii și vom face ceea ce noi numim o evaluare a riscului. Este o parte importantă a muncii noastre am spus că va dura pentru că facem o evaluare a riscului completă și vrem să implicăm și comunitatea științifică atât din Europa cât și din afara Europei, pentru că știm că este un subiect controversat. Nu aș spune că este ceva urgent, după cum am menționat în uh, declarația mea, lucrăm la multe probleme urgente, zoonozele, contaminarea chimică sau uh, alimentația, aspartamul nu este o problemă urgentă, este important să facem această evaluare, este important să fie făcută bine și de aceea cred că ar fi bine să îi lăsăm pe oamenii de știință să lucreze câteva luni, uh, câteva luni de zile. În ceea ce privește plantele, importăm multe plante din țări terțe, importăm îmi cer scuze, importăm um, uh, uzine și EFSA importăm plante și EFSA uh, furnizează studii în ceea ce privește pesticidele, pentru că nu vrem că atunci când importăm plante în uh, Europa să importăm și pesticidele folosite. Sigur că Comisia Europeană și statele membre au un rol important de jucat. Ele trebuie să se asigure că reglementările în vigoare în privința pesticidelor folosite, reglementările sunt respectate. Trebuie să ne asigurăm că aceste plante importante nu conțin organe organisme care ar putea să uh, dăuneze. Mulțumesc foarte mult. Karl-Heinz Florenz a vrut să ia cuvântul și îi dau cuvântul acum. Herr Vorsitzender, äh, ich habe eine ganz andere... Da, domnule președinte. Am o întrebare complet diferită, care nu știu dacă a fost deja abordată, pentru că am fost uh, reținut uh, în cadrul Comisiei de Intermediere. Au tot mereu că la nivelul EFSA, a comisiilor științifice, există zvonuri că aici s-ar afla și experți care reprezintă și anumite interese particulare. Aici și o anumită campanie împotriva EFSA în acest sens. S-a soluționat problema pentru că cred că mai există punctual cazuri care nu au fost soluționate încă pe deplin. V-aș fi recunoscător dacă ne-ați putea da un, un răspuns în acest sens. Da, Karl Heinz, conflictul de interese s-a discutat deja, dar poate ne puteți răspunde totuși ce se poate face la nivelul pesticidelor. Lucrătorii sunt procedați uh, rezidurile din alimente nu sunt foarte ridicate, se poate interveni cu mai multe restricții pentru protejarea cetățenilor din zonă. Aveți competența să interveniți în acest sens? Thank you. Mulțumesc. Cred că anul viitor vom putea da publicității o metodologie care își propune să îmbunătățească evaluarea riscului în ceea ce privește aplicarea pesticidelor, riscul pentru lucrători și pentru cei care locuiesc în zonele în care se aplică pesticidele elaborăm multe documente orientative în privința pesticidelor și anul viitor vom publica un astfel de document care îi va ajuta și pe gestionarii de risc să țină cont de impactul aplicării pesticidelor asupra acestei categorii de persoane. Aș vrea să menționez, pentru că știu că interesează parlamentarii și cetățenii, să menționez faptul că Comisia ne-a cerut să îmbunătățim evaluarea riscului în ceea ce privește uh, impactul pesticidelor asupra albinelor și îl vom publica vom publica un document tot anul viitor. În ceea ce privește declararea intereselor, este o, o problemă care ne preocupă și ori de câte ori apare o critică, o plângere, o întrebare legată de un potențial conflict de interese în care s-ar afla un membru al personalului, reacționăm. Nu spunem că întotdeauna uh, facem ceva, dar uh, dăm un răspuns și ținem cont de acest aspect în uh, felul în care ne aplicăm politicile. Mulțumesc, sunt sigur că vom aborda subiectul și anul viitor. Vă mulțumesc pentru prezență și vă urez mult succes în munca dumneavoastră și cu aceasta încheie acest punct. Următorul punct poate să fie abordat de-abia începând cu ora 5, pentru că atunci vor fi prezenți parlamentarii respectivi, așa că luăm o pauză și reluăm lucrările la ora 5.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

Ok, uh, let's start again because... Haideți să începem pentru că subiectul este interesant și a sosit și raportorul nostru, Dan Jorgensen. Vorbim despre exportul și importul de produse chimice periculoase și consimțământul prealabil în cunoștință de cauză. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a vă da câteva informații prealabile. Regulamentul PIC aplică Convenția de la Rotterdam în Uniunea Europeană și scopul acestei convenții este de a promova schimbul de informații cu privire la substanțele chimice care sunt comercializate între statele membre și să aplice și procedura consimțământului prealabil în cunoștință de cauză atunci când se exportă substanțe chimice între două părți la convenție. Care este procedura aceasta? Este un mecanism care face în așa fel încât uh, țara exportatoare să obțină mai întâi consimțământul țării importatoare înainte să aibă loc exportul. Această procedură se aplică produselor din anexa 3 a Convenției de la Rotterdam, care acoperă pesticidele și uh, substanțele chimice industriale. Sunt adesea substanțe chimice care au fost interzise sau strict restricționate din motive de mediu de către părțile la convenție. Aceasta este informația uh, prealabilă. Acum, dacă ne uităm la propunerea Comisiei, câteva cuvinte cu privire la aspectele tehnice care nu sunt atât de controversate și apoi câteva observații de natură politică. Pentru că în privința acestor elemente am o părere diferită de aceea comisiei. Comisia dorește să clarifice anumite definiții și asta pentru a alinia acest regulament cu alte le, acte legislative care au fost adaptate de la elaborarea acestui regulament. Și asta, sigur că este firesc. Poate că colegii au și alte observații, însă eu nu am primit observații pe această temă și susțin această idee. Um, Comisia vrea și să susțină activitatea Agenției Europene pentru Produse Chimice în uh, aplicarea regulamentului și este normal pentru că există o competențe la Helsinki și nu văd de ce nu am uh, folosi aceste competențe. Deci susțin și această idee. Trec acum la aspectele politice ale acestui uh, regulament. Cred că partea cea mai problematică din propunerea comisiei este că comisia vrea să slăbească procedura consimțământului prealabil în cunoștință de cauză. Textul actual permite exportatorilor care nu au primit un răspuns în termen de 60 de zile să exporte substanța dacă există dovezi că produsul este autorizat în țara în care e importat. Comisia, în propunerea ei, propune să se adauge un articol care permite exportatorilor să exporte substanța chimică dacă produsul a fost folosit sau importat în țara importatoare în ultimii 5 ani și dacă nu s-au luat măsuri uh, reglementare împotriva acestei utilizări. Deci chiar dacă nu a fost autorizat în țara importatoare, dacă nu se primește un răspuns și dacă exportatorul dovedește că a fost folosit în ultimii 5 ani în țara importatoare, poate să exporte. Comisia spune că e nevoie de o astfel de măsură pentru că 30% din produsele exportate, care sunt în părțile menționate în partea a treia și a doua anexei, sunt substanțe care nu fac obiectul unui răspuns din partea țării importatoare. După cum uh, arată raportul meu, nu cred că este o idee bună, pentru că dacă ne uităm un pic la substanțele chimice respective, vedem că e vorba despre substanțe chimice care fie au fost interzise, fie foarte strict restricționate în Uniunea Europeană. Deci sunt substanțe care au fost considerate suficient de periculoase pentru a fi interzise sau strict restricționate. Și nu cred că din motive comerciale ar trebui să deschidem calea unor derogări pentru astfel de substanțe chimice. Dacă o țară nu răspunde în termen de 60 de zile, poate că are și alte motive. Comisia afirmă că țara respectivă nu răspunde pentru că nu e obligată să răspundă însă s-ar putea să nu răspundă din alte motive, poate pentru că nu dispune de resurse administrative necesare. Și dacă nu dispune de resurse administrative, asta nu înseamnă că ar răspunde afirmativ dacă ar avea resursele administrative respective. Dacă ne uităm la cifrele ONU, 40 de mii de persoane mor anual din cauza otrăvirii cu astfel de substanțe. mult mai multe persoane suferă de boli, boli grave uneori, cum este cancerul, din, ca urmare a expunerii la aceste substanțe periculoase. Și deci cred că trebuie să facem mai multe pentru a proteja aceste persoane și nu să facem uh, contrarul din motive comerciale. Dacă ne uităm la Convenția de la Rotterdam pe care o aplică regulamentul, Convenția aceasta spune clar că sănătatea umană și mediul sunt cele două dimensiuni protejate de această convenție și nu le protejăm dacă facilităm aceste derogări. Cred că trebuie să mergem deci în direcția opusă. Trebuie să consolidăm acest regulament. Trebuie să facem în așa fel încât să fie mai greu să obții o derogare atunci când vine vorba despre substanțe chimice foarte periculoase. Sunt uh, de acord cu faptul că există cazuri excepționale în care s-ar putea acorda o derogare, însă astfel de derogări nu trebuie să fie numeroase. Un al doilea punct important, tot uh, sensibil din punct de vedere politic, este următorul. Comisia spune că doar Comisia ar trebui să poată reprezenta Uniunea Europeană uh, pe lângă Convenție. Dacă regulamentul s-ar baza pe un temei, strict, temei juridic strict comercial, ar fi normal să fie așa, pentru că Comisia este cea care reprezintă Uniunea Europeană în uh, problemele comerciale. Însă temeiul juridic este unul comercial și de mediu. Și acest lucru s-a arătat foarte clar, este ceva evidențiat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Iată de ce cred că atât statele membre cât și uh, Comisia Europeană ar trebui să uh, fie reprezentate la convenție. Pentru a sintetiza poziția mea, în ceea ce privește facilitarea derogărilor în cazul în care țara exportatoare nu răspunde, nu privește un răspuns în termen de 60 de zile, eu cred că nu trebuie să susținem această idee. Cred că ar trebui să consolidăm legislația și să existe mai puține posibilități de derogare. Vă mulțumesc. Richard Zeber, o locuiți pe raportoarea din umbră uh, McAven. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna McGuinness nu poate fi prezentă, însă m-a rugat să comunic punctul de vedere al dânsei și a grupului nostru politic. Suntem în mare de acord cu Dan Jorgensen, cu analiza și cu raportul său, în special în ceea ce privește acele aspecte care privesc implicarea statelor membre. Temeiul juridic este evident și de aceea considerăm și noi că statele membre ar trebui să <clears throat> se implice alături de comisie, pentru că acest lucru face obiectul competențelor împărtășite și implicarea Centrului Comun de Cercetare și Agenției pentru Produse Chimice este <clears throat> salutară. Asta <clears throat> și de faptului că <clears throat> schimbările introduse de tratatul de la Lisabona uh, sunt uh, susținute de noi. Domnul Jorgensen a analizat motivele pentru care Comisia a formulat aceste uh, derogări în uh, situațiile în care răspunsul din partea țărilor uh, importatoare nu survin la timp. Și noi ne dorim o mai bună restricționare, însă cred că și propunerea Comisiei are un sâmbure de adevăr. Trebuie să ne gândim cum îl putem îngrădi oarecum Însă, această propunerea lui Dan Jorgensen de a respinge în ansamblu această înlesnire atunci când consum, consimțământul prealabil în conștiință de cauză nu survine în timp util, nu este susținut de noi. De aceea propunem ca standardele duble să nu fie utilizate aici. Dacă un produs chimic este autorizat în uh, comunitate și poate fi uh, utilizat și dacă același lucru se întâmplă și într-un stat terț, nu cred că ar trebui să ne defavorizăm producătorii. Aici ar trebui să avem grijă ca aceste restricționări uh, să nu facă pur și simplu uh, ca aceste produse chimice să fie importate de statul terț din alte țări. Trebuie să vedem <clears throat> cum anume putem uh, opera aici, nu putem uh, solicita un regim mai sever decât cel valabil la noi. Cred că acesta este aspectul care necesită o dezbatere mai în, în detaliu. Trebuie restricționată uh, această înlesnire din partea Comisiei. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Holger Kramer. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu cele spuse. Nu este nimic de adăugat în punctele principale. Uh, față de cele spuse de antevorbitorii mei. Cred că propunerea Comisiei este salutară și implicarea Agenției pentru produse chimice și uh, modificările tehnice datorate intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Eu cred că nu ar trebui să politizăm mai mult decât este necesar acest dosar. Am avut ocazia să-l studiez mai în detaliu în timpul weekendului și cred că posibilitatea creată de comisie de a se abate de la procedura PIC este atât de limitată încât nu ar trebui să <clears throat> ne să politizăm prea mult acest aspect. Domnul Jorgensen a venit cu statistici în partea ONU, cum că 47.000 de oameni mor anual datorită produselor chimice nu este avenită aici, pentru că acel studiu ONU are o cu totul altă bază și am putea pune și întrebarea de câți oameni mor datorită subnutriției. Eu cred că nu ar trebui să intrăm în această dezbatere ideologică cu privire la produse chimice. Energia Sieber a tras atenția asupra consecințelor. E vorba, până la urmă, de aspecte practice care țin de mecanisme comerciale și dacă noi venim și închidem o poartă, nu facem altceva decât să uh, transferăm acele comenzi altor producători și de aceea ar trebui să ne gândim cu mare atenție dacă tocmai în această legislație comercială intervenim cu restricții majore. Cred că nu este nevoie să discutăm nici temeiul uh, juridic și să introducem standarde duble pentru că acest lucru nu ar face procesul decât mai complex. Per ansamblu, noi susținem că <clears throat> propunerea Comisiei este bună, vine să adapteze un cadru legislativ la realitățile existente și nu cred că mai trebuie adăugat nimic. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este Ana Rosbach, care înlocuiește pe Judith Gerling. a da, într-adevăr, dânsa m-a rugat să dau citire opiniei sale. Ar dori să mulțumesc raportorului pentru raportul său și îi uh, <clears throat> susține amendamentul care reia formularea din regulamentul din 2008 cu privire la articolul 5, pentru că împărtășește opinia raportorului cum că statele membre trebuie să păstreze competențe uh, în ceea ce privește implementarea convenției. Dorește de asemenea să mulțumesc Comisiei pentru propunere și, pe ansamblu, susține uh, majoritatea aspectelor propunerii de reformulare a regulamentului PIC vis-a-vis -vis de definiții, reguli și așa mai departe și implicarea Agenției pentru Produse Chimice. De asemenea, susține și propunerea <clears throat> Comisiei de la articolul 47 în ceea ce privește consimțământul prealabil admițând însă că acest text necesită o dezbatere ulterioară. Cu toate acestea, în calitate de colegiuitor, Parlamentul trebuie să se îngrijească ca Convenția de la Rotterdam să fie în continuare practicabilă și să nu fie îngreunată. Pe ansamblu, așadar, salut această propunere. Mulțumesc. Dacă mă revine mie misiunea de a vorbi ca raportor în umbră din partea verzilor și noi dorim să mulțumim raportorului pentru propunere care este foarte bună. De asemenea, ne place și propunerea dumneavoastră de a <clears throat> da un caracter mai sever acestui regulament și de a închide poarta unor derogări ulterioare nu credem că logica acum că un produs a fost vândut anterior uh, face ca respectivul produs să poată fi vândut în continuare astfel încât acest mecanism să se perpetueze oarecum de la sine, nu este un criteriu satisfăcător din punctul nostru de vedere, ar trebui să ne aducem aminte că criteriul care a stat la baza acestui regulament a fost acela al consimțământului prealabil în cunoștință de cauză, așadar un consimțământ dat înainte. În cunoștință de cauză înseamnă că respectivele state trebuie să <clears throat> se informeze pentru a putea da un aviz și consimțământul este un cuvânt explicit care presupune o aprobare. Așadar, logica folosită nu este mulțumitoare. Cred că ar trebui să păstrăm uh, logica care a stat în uh, spatele introducerii regulamentului inițial în ceea ce privește consimțământul prealabil. Acesta este opinia mea în calitate de raportor din umbră. Nu văd alți vorbitori înscriși. Poate că comisia dorește să mai intervină. Doamna Astrid Schumacher. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Dan Jorgensen pentru elaborarea atât de rapidă a acestui raport, prin care susține în mare propunerile Comisiei în ceea ce privește propunerea de reformare. Mă concentrez acum asupra procedurii PIC. Din punctul nostru de vedere, regulamentul PIC depășește cadrul Convenției de la Rotterdam, în special în ceea ce privește procedura consimțământului prealabil în cunoștință de cauză, care se referă la 103 produse chimice față de 40 care sunt incluse de la, în Convenția de la Rotterdam. Prin această propunere, noi nu am vrut să afectăm echilibrul care a fost creat în 2008 între interesele producătorilor de substanțe chimice și cele uh, care vin uh, din rațiuni de protejare a mediului. Și când spun acest lucru, în primul rând, au trecut doar trei ani de la implementarea acestui regulament și, în mod normal, nu am fi venit deja cu o propunere de reformare dacă nu ar fi fost vorba și de modificări impuse de tratatul de la Lisabona. De aceea, trebuie să vedem dacă um, articolul menționat în practică funcționează așa cum ne-am dorim și am constatat că în 30% din cazuri, în pofida eforturilor Comisiei sau autorităților naționale, nu primesc un răspuns din partea statelor terțe, uneori chiar ani de zile. Desigur, în anumite cazuri suntem de acord cu domnul Jorgensen că poate fi vorba doar de lipsa de capacități administrative. Însă utilizăm și resursele care ne sunt puse la dispoziție de Convenția de la Rotterdam pentru a vedea de ce răspunsul lipsește și constatăm că uneori nu se înțelege de ce ar trebui dat un răspuns dacă respectiva substanță nu este acoperită de Convenția de la Rotterdam și până la urmă această povară se reflectă asupra producătorilor europeni. Și în lumina acestei experiențe și păstrând echilibrul menționat, noi am considerat că se impune introducerea unei posibilități limitate care ar putea, pe bază temporară, să procedeze la acele exporturi dacă există documentație doveditoare că respectiva substanță chimică a fost importată și utilizată în, urm- în ultimii cinci ani și că nu au fost luate măsuri reglementative. Această posibilitate limitându-se la Uh, un export uh, temporar pentru o perioadă de 12 luni până la clarificarea situației. Așadar, este vorba de o derogare limitată și condiționată, pentru că nu vrem să afectăm echilibrul creat prin regulamentul din 2008. Vis-a-vis -vis de alte două amendamente, noi credem că este vorba de o neînțelegere atunci când este vorba de reprezentarea externă, noi sugerăm eliminarea aliniatului 1 de la articolul 5 și asta datorită faptului că reprezentarea externă este reglementată în momentul de față de Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Întotdeauna tratatul va avea Uh, prioritate în ceea ce privește stabilirea arilor de competență. Eliminarea pentru noi înseamnă pur și simplu evitarea unor potențiale conflicte între tratat și legislație secundară. Și un alt aspect de ordin tehnic, care nu a fost menționat de domnul Jorgensen. Pe noi ne îngrijorează amendamentul propus la articolul 4. Poate că raportorul, fără să vrea, ar slăbi protecția țărilor în curs de dezvoltare. Efectul acestui amendament ar fi acela că aceste țări ar primi doar o singură notificare din partea UE pentru toate exporturile care ar conține respectivă <clears throat> substanță chimică și nu pentru fiecare amestec de astfel de produse chimice, <clears throat> ceea ce credem că ar afecta negativ respectivele țări. <clears throat> Acestea fiind spuse, aș dori să mulțumesc încă o dată raportorului și tuturor celor care au formulat comentarii aici. Mulțumesc foarte mult, doamne Schumacher, pentru acest răspuns și acum dau cuvântul din nou raportorului. Permiteți-mi să adresez o întrebare comisiei înainte de a formula încheierea. Vis-a-vis de amendamentul 4, îl voi analiza și vom uh, putea discuta mai în detaliu. Probabil că aveți dreptate și că îl voi retrage. Dar în ceea ce privește consimțământul prealabil în cunoștință de cauză, spuneți că probabil am dreptate atunci când spun că anumite țări nu răspund pentru că nu dispun de capacități. Spuneți așadar că dacă noi spunem da, propunerii dumneavoastră, se va crea o situație în care UE va începe să exporte produse chimice pe care noi le-am restricționat sau uh, interzis cu totul și asta doar datorită faptului că respectivele țări nu au capacități administrative. Nu putem uh, să ne dăm cu presupusul de ce anumite țări răspund sau nu. Eu am încercat în răspunsul meu să vă prezint argumentele noastre. Cred că diferența este aceea. Dacă noi aplicăm standardele noastre unor state terțe sau dacă le lăsăm pe ele să decidă care este nivelul de protecție pe care doresc să-l impună. Regulamentul PIC prevede că statul terț are competența de a-și reglementa piața de produse chimice și cred că așa ar trebui să rămână. Ceea ce trebuie să face este să consolidăm capacitățile de gestiune, asta și la nivel uh, internațional, prin intermediul uh, forurilor uh, create în acest scop pentru a da o forță mai mare a acestei convenții. Mulțumesc, spune raportorul. Sunt conștient de faptul că Comisia face multe în vederea îmbunătățirii situației. Noi nu spunem ca alți antevorbitori că am dori să îi aducem pe producătorii europeni într-o situație în care să fie defavorizați față de alții. Ce spunem noi este că ei nu au voie să exporte ceva care a fost reacționat sau interzis doar pentru că alții o fac. Dacă respectivele produse chimice sunt autorizate sau înregistrate în statele terțe importatoare, o pot face, dar doar pentru că alții au mai făcut-o să o fac, nu este un motiv suficient. Scopul principal al Convenției de la Rotterdam este acela de a proteja sănătatea umană și mediul și trebuie <clears throat> să ne păstrăm acest obiectiv. Acestea fiind spuse, aș dori să mulțumesc în special raportorilor din umbră pentru susținere în special în ceea ce privește chestiunile mai tehnice și implicarea Agenției pentru Produse Chimice, va trebui să mai discutăm pentru a găsi o formulare. Trebuie însă să vă spun că nu mă voi îndepărta de poziția mea generală și anume aceea că trebuie să întărim acest regulament și să facem ca eforturile să fie, exporturile să fie mai dificile și nu invers. Mulțumesc, Dan Jorgensen, pentru eforturile depuse și implicarea în această temă dificilă. 15 noiembrie la prânz este termenul de depunere a amendamentelor. Ei bine, stimate colegi, stimați colegi, ne-am încadrat perfect în timp și mă bucur că pot uh, saluta în mm, comisia noastră pe doamna comisar Connie Hedegaard, care răspunde de probleme de mediu. Ne aflăm uh, doar cu câteva săptămâni înaintea viitoarei conferințe cu privire la climă și înainte de publicarea programului Comisiei pentru 2012 și de intrarea în vigoare a legislației noastre cu privire la schimbul de la schema de comercializare a emisiilor în domeniul aviației. Așadar, există multe teme care interesează membrii în această comisie. A existat uh, în ultimele săptămâni o decizie interesantă la Washington această respingere a legislației europene de către o instituție de la Washington mi se pare un pas arogant și spun arogant pentru că <clears throat> atunci când uh, Uh, emitem legislație, ne așteptăm ca alții să ne respecte și uh, decizie ignorantă pentru că nu se recunoaște procentul uh, în creștere al aviației. Mai există și alții care doresc să pună sub semnul întrebării introducerea aviației în această schemă de comercializare a emisiilor. Eu cred însă că trebuie să ne respectăm decizia de acum câțiva ani și așteptăm cu interes și opinia dumneavoastră pe această temă. Vă rog. Mulțumesc, Iulainen, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la acest uh, dialog structural și cred că președintele Comisiei a menționat deja faptul că nu doresc să mă refer doar la conferința de la Durban, dar și la programul nostru de lucru și să fac câteva observații în legătură cu certificatele, tranzacționarea cotelor de emisii în domeniul aeronautic. Și Ehm, am primit o serie de comentarii din partea Comisiei dumneavoastră. Mulțumesc în ce privește implementarea programului de lucru pentru anul în curs, ca și în legătură cu așteptările dumneavoastră vis-a-vis de programul pentru anul viitor, pentru că ehm, marțea viitoare Comisia va adopta acest program și președintele ehm, Barroso, în discursul său privind starea Uniunii, a fost foarte clar în legătură cu provocările care se află în fața noastră, <clears throat> pentru că schimbările climatice sunt în continuare o prioritate pentru noi, inclusiv în ce privește crearea de noi locuri de muncă și utilizarea de noi tehnologii, trebuie să aibă în vedere o creștere verde ecologică. Și, de asemenea, în, a existat și o scrisoare, un mesaj scris după uh, discursul privind starea Uniunii adresată uh, și din partea președintelui uh, Buzek în ce privește ambițiile noastre în domeniul mediului înconjurător. În ce privește politica noastră, a existat o adoptare a foi de parcurs până în anul 2050 am discutat uh, și foaia de parcurs în ce privește reducerea emisiilor de carbon și în uh, contextul pregătirii raportului Chris uh, Davis, aștept acum un input din partea Parlamentului în legătură cu abordarea dumneavoastră în acest domeniu. Cum putem maximiza ceea ce putem face noi în a obține o cât mai eh, mare eficiență energetică și pentru a atinge obiectivele strategiei 2020. În ce privește următor cadru financiar multianual, Comisia eh, încearcă să insiste asupra eh, acest acestor demersuri prioritare în ce privește protecția mediului înconjurător. Iar bugetul trebuie, din acest punct de vedere, să, să permită atingerea obiectivelor noastre climatice. Comisia a dat un semnal clar că obiectivele trebuie să fie aliniate la strategia 2020 în ce privește mediul înconjurător și să pregătească și tranziția spre o economie care să nu se mai bazeze ca până acum pe cărbune. Infrastructura uh, trebuie să reflecte aceste priorități, inclusiv în ce privește fondurile structurale. Există o dublare a sumelor prevăzute pentru utilizarea uh, resurselor regenerabile de energie. Deci această componentă verde în politica noastră și cred că uh, există modificări în propunerile legate de infrastructură pentru că se pune un mare accent asupra transportului public um, și um, în alte domenii în care spunem foarte clar că noi nu susținem doar crearea de noi autostrăzi, ci um, ne dorim ca și uh, ceea ce ține de transportul public să beneficieze de o atenție deosebită. Deci, Există de asemenea măsuri pentru implementarea directivei uh, privind uh, combustibilul uh, și de asemenea măsurile care au fost luate pentru reducerea gazelor cu efect de seră. Ne dorim ca să existe din acest punct de vedere o strategie coerentă astfel încât să existe și uh, valori uh, stabilite pentru uh, șisturile bituminoase, pentru uh, alte tipuri de uh, producere de petrol. Serviciile comisiei se uh, implică și în uh, proiectul LULUCF și uh, acționăm foarte intens pentru Președinte, o trebuie pe vorbitoare rugându-o să uh, încetinească ritmul intervenției. Deci, în ce privește uh, acest concept, indirect land use change, în cadrul uh, preocupărilor lui UCF, vom uh, veni cu o propunere pe care să vă prezentăm. În ce privește uh, situația legată de includerea uh, sectorului aeronautic în ce privește comercializarea cotelor de emisie. A fost adoptată o declarație cu caracter neobligatoriu în care statele membre sunt îndemnate să uh, se abțină în a um, cuprinde companiile aeriene care nu sunt din Uniunea Europeană în sistemul mm, ETS. Și mm, din nefericire, dezbaterile mm, se referă mai mult la ceea ce statele nu sunt dispuse să facă decât la ceea ce ar trebui să facă pentru a acționa în spiritul acestei politici oponenții sunt bine cunoscuți și um, Discuțiile au existat uh, și în momentul în care um, Comisia a adoptat această legislație în colaborare cu Parlamentul și știm foarte bine că uh, aceste acte legislative s-au bazat pe o largă majoritate. Dar din 2005 uh, au apărut uh, aceste atitudini de respingere, inclusiv din partea Statelor Unite și a altor state. Uh, de fapt, există din nefericire și o activitate de lobbying care a reușit să atragă de partea sa reprezentanți ai autorităților aeronautice și din 6 octombrie au fost formulate niște concluzii. Se spune că nu legislația noastră nu contravine Convenției de la Chicago și nu este adevărat că nu ar fi de acord cu prevederile ale UNFCCC și de asemenea nu este adevărat că ar trebui să tratăm aceste demersuri ca fiind un nou impozit, o nouă taxă. Deci trebuie să ă, ținem seama că această opinie preliminară susține de fapt ceea ce a fost ă, susținut și de către ă, Uniunea Europeană. Deci, iată că și în 2004 au existat concluzii similare din partea experților uh, ICAO. Și s-a spus că ar fi foarte bine să existe acest sistem uh, ETS și ar fi foarte rezonabil să recurgem la el și să fie declanșat să pornească pe bază regională. Deci, mie mi se pare că, de fapt, niște progrese care au fost făcute în istoria uh, recentă se pierd acum uh, datorită oponenților. Dar noi vorbim de fapt despre lucruri care au fost deja cuprinse în legislația noastră și sunt bucuroasă să spun că atât în Consiliul uh, Ministrilor de Transport cât și al Ministrilor pentru Mediu um, opinia a fost foarte favorabilă uh, hotărârilor luate de noi. Iar la, în cadrul ICAO, de asemenea, statele eh, membre ale Uniunii Europene au apărat eh, proiectele noastre. Deci eh, nimeni nu încearcă să se îndepărteze de această linie comună. Bineînțeles că trebuie să găsim soluții globale și trebuie să colaborăm cu state terțe, dar trebuie să spun și că Uh, săptămâna trecută, în săptămânile trecute, în toate aceste dezbateri, nu am auzit nici un argument nou uh, care să uh, ne facă optimiști în ce privește găsirea unor soluții globale. Dar, oricum, Europa nu se va îndepărta de ceea ce a hotărât. Iar în ce privește prioritățile pentru anul 2012, ne dorim, bineînțeles, implementarea parchet, eh, pachetului de legi eh, în domeniul energiei și în 2013 va începe și eh, comercializarea certificatelor, cotelor de emisie la nivelul Uniunii Europene. Bineînțeles că ne dorim și o revizuire a legislației privind CARS, de asemenea în ce privește emisiile în sectorul transporturilor. Iar în ce privește emisiile în sectorul maritim, avem o preferință clară în direcția unei acțiuni globale. Dorim să facem o propunere dacă până atunci, dacă până la finele acestui an nu se va ajunge la un acord internațional, noi Uh, și îndemnați de către Parlamentul European vom acționa în sensul propus. Și am avut o a treia întâlnire cu reprezentanții părților direct interesate în acest domeniu, deci lucrăm la acest dosar în clipa de față. Dorim să uh, revizuim și uh, reglementările EFTAS pentru uh, reducerea costurilor demersurilor uh, legate de uh, emisii uh, scăzute. Strategia pentru 2013 va fi urmărită în continuare. Am văzut că în Franța, în Italia, deja au fost întreprinse acțiuni în acest sens și dorim de asemenea să ne angajăm în negocierile cu alte stări, țări. Și în final voi spune în legătură cu conferința de la Durban privind schimbările climatice că punctul meu de vedere, corespunde în mare măsură cu ceea ce ați exprimat dumneavoastră în rezoluția dumneavoastră și doresc să mulțumesc acestei comisii pentru activitatea asiduă desfășurată în pregătirea rezoluției și uh, sper că uh, săptămâna viitoare, marți, să putem uh, adopta această rezoluție. Noi dorim să ne bazăm pe tot ceea ce la reuniunea de la Copenhaga s-a stabilit uh, și cred că uh, nu ne aflăm la capătul unui drum. Credem că Durban uh, va putea să uh, aducă progrese și tot ceea ce a rămas nerezolvat la Cancun să poată fi continuat. În ce privește formele legale se vor reanaliza la Durban, iar noi ne dorim un cadru legal obligatoriu pentru toate părțile, astfel încât um, să uh, putem contracara schimbările climatice. Ne bazăm pe protocolul de la Kyoto, dar există și o următoare perioadă uh, uh, de angajare Um, care să um, ducă la reducerea emisiilor. Noi sperăm ca și Elveția și alte state să ni se alăture în această a doua perioadă. Dar mă întreb ce se întâmplă cu ce um, uh, 80% care încă nu și-au uh, asumat angajamente ferme care trebuie să fie obiectivul conferinței de la Durban să treacă dincolo de ceea ce s-a decis la Kyoto și să creeze garanții ca toate statele, cele dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate, să se angajeze, să aibă o contribuție în reducerea uh, gazelor cu efect de seră. Pentru că doar în cadrul uh, un asemenea uh, pachet mai larg de măsuri uh, Ă, vom putea îmbunătăți regulile de la Kyoto astfel încât să garantăm integritatea mediului înconjurător și ă, acesta este unul din obiectivele noastre. Soluția pe care o propunem noi la Durban este să stabilim o foaie de uh, parcurs foarte clară, cu repere în timp foarte uh, precise, uh, pentru ca acest cadru legal obligatoriu să se creeze ă, bazându-ne pe arhitectura de la Kyoto și ca toate statele să respecte ă, regulile. Noi, împreună cu partenerii noștri din state dezvoltate și mai puțin dezvoltate, dorim să vedem care sunt pașii pe care sunt dispuși să și asume la Durban pentru a găsi soluții ambițioase. Și înainte de a încheia, vreau să spun că eu cred că în ultimele luni am uh, văzut că există o evoluție în a înțelege mai bine poziția europeană. Multe țări în curs de dezvoltare înțeleg că dacă noi ajungem într-o a doua perioadă de angajamente fără să existe și condiții sau sancțiuni, atunci, într-un fel, presiunea uh, poate dispare. Uh, asupra economiilor, indiferent că sunt economii dezvoltate sau mai puțin uh, dezvoltate. Deci este un moment critic pentru noi ca lucrurile să fie uh, bine puse la punct. Nu putem uh, să avem o foaie de parcurs în care să nu existe repere în timp, să spunem cândva în viitor vom încerca și noi să respectăm anumite criterii. Iar acesta este unul din principalele obiective pentru Durban poziția europeană, cred că um, se bucură de o susținere din uh, ce în ce mai mare, chiar state în curs de dezvoltare înțeleg de ce um, trebuie susținut uh, acest punct de vedere pentru a uh, contracara schimbările climatice. Și un alt element critic pentru Durban este să operaționalizăm decizii care au fost luate la Cancun și, uh, de fapt, trebuie să ținem seama de uh, insuficiența resurselor pe plan global și în același timp de necesitatea de aplicare a regulilor de la Kyoto în ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Și va rămâne uh, o chestiune extrem de importantă pentru ca noi, Uniunea Europeană, Comisia, cele 27 de state membre să-și apere um, obiectivele formulate la Copenhaga. Deci, va, uh, vom repeta în anul acesta exercițiul de anul trecut trebuie să vedem ce am uh, susținut în 2011, uh, în ce măsură ne-am atins obiectivele de la Copenhaga, uh, care au fost uh, fondurile puse la dispoziție în domeniul uh, pădurilor, în alte domenii și uh, să vedem de asemenea care a fost relația cu țările mai puțin dezvoltate. Și aceste aspecte legate de finanțare vor fi foarte importante. Noi la Durban discutăm și finanțarea pe termen lung Uh, pentru a vedea cum uh, putem pune la un loc uh, banii pentru atingerea obiectivelor 2020, dar trebuie să vedem dacă și ceea ce se întâmplă în perioada între 2013 și 2020 uh, corespunde uh, politicii noastre. Și dacă uh, propunerile noastre sunt adecvate pentru că uh, trebuie să uh, fim transparenți, să avem o politică vizibilă și pentru partenerii noștri în ce privește finanțarea obiectivelor noastre în perioada 2013-2020. Este important să subliniem că noi uh, nu mergem la Durban numai pentru a vedea dacă ne-am făcut temele în ce privește finanțarea. Finanțarea este doar o parte a pachetului global. Noi, de fapt, trebuie să analizăm și rezultatele acestor finanțări, să vedem în ce măsură se ajunge la un progres specific în diversele țări. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar Connie Hedegaard. Am uh, văzut cât de angajată sunteți în această problemă într-adevăr majoră și susțin uh, punctul dumneavoastră de vedere în ce privește tranzacționarea cotelor de emisie în domeniul aviației și uh, sigur că asemenea acțiuni de lobbying uh, se întâlnesc adeseori, dar oricum noi trebuie să ne apărăm legislația noastră. Kyoto 2, da sau nu. Sigur că în cadrul dezbaterii uh, vom reveni asupra acestui aspect. Avem 11 colegi care s-au înscris la cuvânt, deci putem să acordăm fiecăruia două minute uh, și încep cu coordonatorii Richard Zeber, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Connie Heidegard, pentru uh, raportul dumneavoastră. Am o întrebare concretă. Astăzi, în Financial Times, a apărut uh, un articol în legătură cu uh, modelul primes folosit de către comisie este, și spune că ar fi un model privat la Universitatea din Atena și nu este suficient de transparent în ce privește concluziile care sunt mai greu de înțeles. Puteți să mă lămuriți în legătură cu aceste afirmații, sunt reale sau nu? Pentru că dacă vorbim despre anul 2050, <laughs> cred că trebuie să fim transparenți pentru a rămâne și credibili în ochii cetățenilor. Iar uh, în ce privește punctul de vedere în legătură cu Kyoto, împărtășesc poziția dumneavoastră. Sigur că uh, trebuie să uh, se încheie la un moment dat un pachet global, pentru că nu vom putea să fim noi europenii singuri care promovează un asemenea proiect. Felicit Comisia și în ce privește um, acest mainstreaming dar cred că pe plan european ar trebui să stabilim foarte clar anumite obiective. Avem discuții legate de directiva privind eficiența energetică, dar eu aș vrea să existe o mare flexibilitate pentru statele membre, pentru ca diferențele care există în clipa de față să uh, nu uh, creeze dificultăți și uh, în felul acesta statele membre să susțină până la urmă strategia noastră. În legătură cu finanțarea, sunt realist, nu sunt nici pesimist pesimist, nici optimist. Dacă mm, analizăm uh, problemele pe care le-am avut în Europa în ultimele luni, în ultimii ani, uh, nu pot decât să sper că o să uh, treacă cât mai repede, dar doamna Merkel spune că vom avea 10 ani de turbulențe financiare și opiniile din Franța sunt similare și cred că trebuie să avem în minte uh, aceste lucruri. Mulțumesc, Richard, dar Linda McEvans, pentru că nu mai avem timp. Vă mulțumesc că rămâneți pe poziție în ceea ce privește sectorul aviației. Aveți uh, susținerea noastră și de asemenea în ceea ce privește uh, nisipurile bituminoase. Am citit și eu articolul din uh, Financial Times. Cred că trebuie să venim cu argumente pe acest subiect. Aș vrea să vorbesc despre biomasă. Nu vrem să ajungem la un impas aici. Comisia a spus că va veni cu criterii până la sfârșitul acestui an și cu măsuri voluntare. Majoritatea statelor membre nu au adoptat măsuri voluntare în privința biomasei. Nu știm de unde provine biomasa importată, de exemplu. Nu știm dacă este durabilă. Aș vrea să știu care este eh, eh, stadiul eh, um, reglementărilor în privința biomasei în Europa. Unterstreichen, dass das nicht irre. Folge Kramer. În ceea ce privește uh, schema de comercializare a emisiilor, nu este vorba de <clears throat> vreo instituție oarecare de la Washington, ci este organizație internațională din domeniul sectorului aviatic. <clears throat> Desigur că nu ne surprinde faptul că s-a luat această decizie. Aș dori să știu din partea doamnei comisar dacă după această decizie a nu ar trebui să ne așteptăm la o poziție constantă din partea acestor state. Cum vom proceda dacă se va menține această poziție? Există state terțe care au făcut propuneri de măsuri echivalente? Oare Uniunea Europeană, tocmai din perspectiva Durban, uh, nu are ceva de pierdut din această perspectivă? Poate că am subestimat uh, opoziția statelor terțe vis-a-vis -vis de legislația noastră. Nu cred că este suficient uh, să mergem în continuare gândindu-ne doar uh, în <clears throat> gândind doar în alb și negru, pentru că altfel efectele economice ar putea fi negative. Carl Schleiter. Vă mulțumesc că sunteți fermă în privința aviației și vă amintesc și de ținta în privința sectorului maritim. Care este situația în privința sectorului maritim? Trebuie să arătăm lumii că vom lua aceste măsuri, orice s-ar întâmpla. Aș vrea să vă avertizez în privința exploatării terenurilor schimbarea destinației terenurilor și silvicultură trebuie să fie ceva separat de schema ETS. Apoi, în ceea ce privește um, exploatarea la mare adâncime, investițiile actuale vor da rezultate mult prea târziu. Se pot uh, combina niște ținte ambițioase în, în ceea ce privește schimbările climatice și investițiile în aceste noi surse de combustibil? Am citit că emisiile globale trebuie să fie zero până în 2050 dacă vrem să împiedicăm creșterea temperaturii uh, cu peste 2, 2 grade Celsius. Ce veți face pentru a limita investițiile în aceste domenii, având în vedere că uh, roadele le vom uh, obține mult prea târziu. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș vrea și eu să vă felicit pentru poziția dumneavoastră în privința nisipurilor bituminoase și în privința sectorului aviației aș vrea să abordez două chestiuni. Protocolul de la Kyoto. Cred că dacă Uniunea Europeană nu intră într-o a doua perioadă de angajamente, transmite un mesaj foarte prost țărilor în curs de dezvoltare și ar putea provoca reacții negative din partea celor care am vrea noi să aibă o reacție pozitivă. De asemenea, dumneavoastră vreți să se obțină o foaie de parcurs clară și un calendar clar. Credeți că calendarul stabilit la Cancun a fost de folos în pentru a face progrese între Cancun și Durban, atunci când uh, alegeți calea de mijloc, oare nu transmiteți uh, mesajul că nu se poate face mare lucru dacă Uniunea Europeană nu are ambiții foarte mari. Nu vă e teamă că vom transmite un uh, semnal negativ? Când uh, Comisia a discutat în trecut cu Comisia Envi, nu lipseau decât uh, cuvintele haideți să vedem ce se întâmplă până la anul. Mă bucur că aveți uh, o abordare mai hotărâtă, mai fermă în aceste domenii. Karl-Heinz Florenz. Dacă mă uit la ultimele concluzii ale Consiliului, nu sunt foarte sigur dacă avem deja un răspuns pentru Durban. Lucrurile au rămas cumva în discuție la nivelul uh, obiectivelor de 2 grade în ceea ce privește acordul Cancun, cum anume vom reuși să impulsionăm o piață mondială pentru emisiile de carbon. Eu cred că la Cancun europenii au lăsat uh, o impresie foarte arogantă și de aceea aș vrea să știu din partea dumneavoastră cum anume s-ar putea proceda în vederea obținerii unui Kyoto 2, 3, cum vreți să-l denumiți, combinat cu o astfel de comercializare la nivel mondial a emisiilor. Există vreun temei juridic pentru că în pofida bunelor intenții pe care le avem de a merge mai departe, nu vom putea face progrese doar cu bune intenții. Care este strategia dumneavoastră până la urmă? Mulțumesc, Matias Grote. Mulțumesc, Conny Hildegard, și pentru implicare și pentru faptul că Comisia uh, a rămas pe poziții în ceea ce privește um, emisiile din aviație și, de asemenea, și includerea transportului maritim în viitor. Eu aș dori să mă refer la o chestiune specifică uh, la care v-ați referit și anume normarea emisiilor de la <clears throat> autovehicule pentru 2013-2014. Noi analizăm doar mașinile în funcțiune, dar <clears throat> mă întreb dacă put, la nivelul comisiei se evaluează întregul ciclu de producție și emisiile de carbon care apar la nivel, pe întregul lanț de pro, producție, astfel încât bilanțul să fie unul complet. În ceea ce privește negocierile, în Europa, cu legislația noastră de protecție a mediului, suntem <clears throat> în avans și ne frustrează tot mereu ce se întâmplă la nivel internațional. Oare nu este necesar ca între aceste conferințe să dezvoltăm un fel de diplomație climatică uh, la nivelul Serviciului de Acțiune Externă? Pentru că uneori am senzația că dumneavoastră sunteți cea care se angajează, se implică, dar uneori partea adversă sau de partea adversă zidul este atât de înalt și de gros, astfel încât se impune oarecum și o diplomație în domeniul climatic, astfel încât uh, toate aceste conferințe să nu reprezinte doar un mic pas înainte. Mulțumesc, Andreea Zanoni. Grazie, președinte. Eh, benvenuta. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, v-am ascultat cu mare atenție și înțeleg că Uniunea Europeană face eforturi pentru a lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră. Ați vorbit despre transportul maritim, despre transport uh, în general și aș vrea să vă pun o întrebare legată de emisiile nocive. Vin din regiunea Veneto și în această regiune se intenționează să se construiască o uzină care va produce 10, mii, 10 milioane de tone de dioxid de carbon. Se va importa cărbune din Indonezia pe cale maritimă. Și nu se poate construi o uzină de stocare a dioxidului de carbon pentru că ar costa un miliard de euro. În 2011, guvernul italian a emis un decret pentru a a eluda directiva legată de evaluarea de impactului de mediu. Cetățenii cred că această uh, centrală nu va fi construită pentru că este împotriva legislației europene. În Italia s-au produs adevărate dezastre naturale datorită schimbărilor climatice. Aș vrea să știu ce face Comisia în uh, această privință. Doamnă comisar, bine ați venit. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. V-am trimis o scrisoare legată de a doua perioadă de angajamente, o scrisoare care a fost semnată de mai mulți deputați. Mai bine zis, am scris o scrisoare care va fi uh, trimisă, va fi trimisă după ce va fi semnată de mai mulți deputați. Nu avem nimic de pierdut dacă ne angajăm pentru o următoare perioadă de angajamente. Dacă pierdem momentul potrivit, nu va exista un acord obligatoriu care să includă țările în curs de dezvoltare și de aceea nu vă nu înțeleg tactica. De ce să nu ne angajăm? De ce să nu uh, eliminăm această, uh, această presiune? O a doua chestiune. Vorbim despre emisiile din sectorul maritim. Dacă nu se fac progrese în Organizația Maritimă Internațională, vrem să acționăm noi. În această vară s-a încheiat un acord în cadrul Organizației Maritime Internaționale și anumite ONG-uri au spus că este primul acord care a reprezentat obligații pentru țările dezvoltate și în curs de dezvoltare, obligații de a reduce emisiile în sectorul maritim cu 20% până în 2030. Ținta noastră este alta. Ce părere aveți despre acest acord? Peter Liză. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru precizări. O întrebare vis-a-vis -vis de propunerea cu privire la eficiența energetică a domnului comisar Oettinger se discută în acest Parlament, dar și la nivelul Consiliului, dacă cu propunerea Comisiei nu se vizează doar un obiectiv relativ în ceea ce privește productivitatea energetică, mă întreb dacă în cazul unei recesiuni care, din păcate, păcate nu se poate exclude, ajungem la o reducere a emisiilor de 30%, însă în momentul repornirii uh, economiei acest lucru s-ar reduce uh, la doar 10%. În al doilea rând, v-aș îndemna să abordați chestiunea carbon leakage, a localizării carbonului în mod constructiv în cadrul negocierilor, pentru că pentru a da un cadru de planificare industriei uh, oțelului. În ceea ce privește industria aviatică, povara asupra aviației internaționale cu privire la uh, ca urmare a acestei scheme de comercializare a emisiilor este foarte scăzută. În uh, Germania este vorba de 50 de euro, în alte uh, state chiar mai puțin. Este până la urmă doar un pretext. Mă întreb de ce avem așa de puțin aliați. Se prea poate s-ar putea oare ca domnul uh, președinte Barroso să se ocupe de crearea un unor alianțe în această privință pentru Durban. Mulțumesc! I, uh, agree with, uh... Sunt de acord cu colegii care au încurajat Comisia să fie fermă în privința aviației și a comercializării certificatului de emisie în acest, în acest domeniu și sunt de asemenea pentru integrarea dimensiunii de mediu în bugetul european. O chestiune care nu a fost abordată este legătura cu eficiența energetică și plafonarea comercializării emisiilor. Știm că dacă se realizează ținta în ceea ce privește eficiența energetică, vom avea prea multe uh, certificate comercializabile și există pericolul să se prăbușească prețurile certificatelor și să se piardă orice fel de stimulent pentru investiții în tehnologii uh, ecologice. Aș vrea să știu dacă intenționați să adaptați uh, plafonul pentru a respecta voința politică legată de eficiența energetică și în același timp să să se atingă ținta de reducere a emisiilor până în 2050. Domnul Jorgensen, mulțumesc. Aș vrea să știu care sunt uh, criteriile conform cărora veți măsura succesul la Durban. Cred că e bine să fim concreți. Există pericolul ca această reuniune să fie considerată un, un eșec și cred că este extrem de important să arătăm că această reuniune este utilă. După Copenhaga, după reuniunea de la Copenhaga s-a spus că procesul eșuează la Durban dacă nu avem uh, rezultate concrete de arătat, uh, presiunea va crește. Când vorbiți despre Kyoto, uh, sperați că această problemă va fi finalizată la Durban? Vorbim despre o foaie de parcurs în loc de o a doua perioadă de angajamente sau o a doua parte de angajamente, a doua perioadă de uh, angajamente în cadrul unei foi de parcurs. Și de ce fel de obligații este vorba? Obligații legate de eficiența energetică, de reducere de emisii? Și, în sfârșit, o întrebare mai practică. Uh, care va fi rolul delegației Parlamentului European. Întotdeauna ne transmiteți informații, însă nu vedem nicio diferență după adoptarea noi, noului tratat. Cred că președintele delegației ar trebui să fie invitat la uh, întâlnirea cu Consiliul, uh, cu Consiliul uh, Uh, de miniștri. Margarete. Mulțumesc. Susțin eforturile făcute de tine, Coni. Uh, știu uh, ce eforturi ai făcut aș vrea să abordez problema finanțării. Uniunea Europeană se angajează și face doar niște promisiuni? Noi vrem ca aceste angajamente să fie luate la nivelul Uniunii Europene, pentru că dacă țările se angajează individual, nu avem nicio garanție că se va ajunge la suma totală. Există o strategie comună în, această, în acest domeniu? Mulțumesc! Și eu am o întrebare deja menționată de anumiți uh, colegi din comisie în ceea ce privește strategia noastră cu privire la Kyoto 2. Înțeleg uh, că vă doriți mai mulți aliați, uh, să așteptăm până 2013, 2014, cel mult până 2015, dar are ceva de oferit Uniunea Europeană, pentru că pachetul privind la energie și climă face parte deja din legislație. Este un angajament de 20% pe care ni l-am asimat uh, unilateral și nu avem nimic de oferit dacă spunem doar uh, Uh, haideți să așteptăm până în 2015, până când să vă alăturați nouă, ce se întâmplă? În legislația din săptămâna trecută am făcut din nou trimitere la uh, uh, afirmațiile dumneavoastră în ceea ce privește procentajul de 20 plus 20% nu e o ofertă pentru că noi ne-am angajat deja unilateral. Mă întreb ce metodă de presiune avem de a uh, copta și pe alții și ce se va adăuga în 2-3 ani dacă nu avem nimic de oferit în schimb? Vă rog. Foarte multe întrebări, mulțumesc pentru contribuții și îmi cer scuze dacă nu vei putea intra în toate detaliile. În primul rând, domnului Zeber, în ceea ce privește modelul Primes, nu e nimic nou. La acesta s-a utilizat de ani de zile Departamentul de Energie l-a folosit, statele membre, experți, Euroelectrics, care este o asociație a uh, industriei, a folosit de asemenea acest model pentru propria foaie de parcurs pentru 2050, așadar nu este nimic misterios uh, legat de acest model și toate uh, premisele de care se pleacă au fost uh, prezentate transparent în documentul Comisiei. Nu este niciun fel de secret, așa cum unii tind să creadă uneori. În ceea ce privește flexibilitatea statelor membre privind la eficiența energetică, da, într-adevăr trebuie să existe o anumită flexibilitate, însă încercăm să avem regulamente, standarde care să care să aducă beneficii mari pentru um, amenajarea clădirilor, pentru a le eficientiza din punct de vedere energetic, uh, însă statele membre nu o fac. Acum încercăm, prin uh, propunerea uh, Comisiei MFF, să susținem statele membre în a pune în aplicare acest lucru, astfel încât să recoltăm acest potențial de eficientizare pentru că dacă nu, va fi în detrimentul întregii Europe. Și este instrumentul cel mai ieftin pe care îl avem la dispoziție de a economi energie și de aceea, cel puțin de la nivelul Comisiei, încercăm să facem tot posibilul în partea noastră pentru a declanșa acest potențial. În ceea ce privește nisipurile bituminoase, Linda nu cred că a fost o întrebare, însă Uh, te referit la biomasă, o propunere în acest sens va veni anul viitor și în ceea ce privește criteriile de sustenabilitate, da, înainte de finele anului, va veni o propunere din partea comisarului Oettinger. Holger Kramer întreba de măsuri echivalente, acestea vor fi analizate și cu alte tări, terțe țări în curând. Din ceea ce se prezintă în presă, nu este acest lucru, însă în fapt avem discuții cu alte state. Acum o săptămână a fost o delegație în China unde s-a discutat și această chestiune. Eu personal am fost în Rusia, unde de asemenea am abordat acest subiect și vor avea loc și întâlniri uh, în alte state unde vom uh, discuta aceste teme. Deci da, se lucrează la aceste aspecte și uh, celelalte state care au participat la întâlnirea ICAO au venit cu propuneri uh, în ceea ce privește aceste măsuri de echivalare. Vă întrebați dacă Uniunea Europeană va avea de suferit datorită chestiunii aviației la Durban. Trebuie să vă spun răspicat că nu. La Cancun toate statele celelalte au solicitat Uniunii Europene să fie mai ambițioase decât uh, restul. Și atunci, de ce să fie oare ciudat că am făcut ceva și în domeniul aviației? Cred că aceste state ar trebui să mulțumească Europei că a abordat această chestiune. Desigur că ar fi mai bine dacă reglementele ar fi la nivel mondial. Încercăm acest lucru în 97 deja. În Acum propunem o modalitate de includere a vieții ca sector. Asta pentru ca povara să nu fie dusă doar de uh, sectorul de producție din Europa, ci încercăm o soluție care să nu îngreuneze viața liniilor aeriene europene, ci să fie distribuite echivalent pentru toți. Însă trebuie găsit echilibrul necesar, pentru că uneori se creează impresia că toate liniile aeriene vor încerca să-și reruteze zborurile prin Orientul Mijlociu. Însă ă, știu cum aș proceda eu sau dumneavoastră sau alții pentru a economisi uh, ă, 2 euro pentru la un bilet uh, la Beijing, la Frankfurt, nu o să meargă prin Abu Dhabi, unde a, uh, a, vor trebui să aștepte 5 ore până la transfer. De aceea, cred că este important să transmitem acest mesaj și în statele membre, pentru că 85% din alocări vor fi gratuite în primul an, apoi în anul următor 82%. Uneori argumentele uh, liniilor aeriene ascund cu totul acest fapt. Așadar, nu cred că acest lucru va fi în detrimentul nostru la Durban. Și tot cu privire la aviație, Domnul Lize a întrebat de ce nu avem aliați în această chestiune. Avem aliați. Peste 40 de țări fac acest lucru. Tot săptămâna trecută, Canada nu a semnat această decizie împotriva Europei, la fel nici Australia. Însă, fără a intra în detalii, vă puteți imagina de ce anumite țări mari încearcă să se opună. La fel, bineînțeles, liniile lor aeriene. Însă liniile aeriene au avut un acord global la un moment dat, care a fost retras și acum Europa vine ce face pași singur în această direcție. Eu cred că Europa nu ar trebui să cedeze la presiuni, la șantaj. <clears throat> Nu putem accepta ca alte țări să ne spună dacă nu vă anulați propria legislație, vom lua măsuri uh, de contracarare. Comisia și Parlamentul au știut ce fac în momentul adoptării acestei legislații la fel și 27 de state membre. Cred că nimic nu trebuie să se surprindă uh, aici. Doamna de Brun întreba dacă uh, vor exista efecte negative dacă nu va exista uh, o a doua perioadă de angajare la Durban. Cred că, așa cum au spus și unii dintre dumneavoastră, pentru Europa diferența nu este mare. Avem obiectivele noastre stabilite prin legislația noastră, este clar ce facem până în 2020. Însă este în detrimentul lumii întregi. Dacă noi spunem că ne angajăm la o a doua perioadă de angajament, fără condiții, și vă aduc aminte că așa erau jocurile în primăvară. Multe țări credeau că dacă doar Europa se va angaja la o doua perioadă de angajament, Durban a deveni un succes. Pen- însă argumentația este greșită, pentru că asta nu se reduce nici măcar o tonă de emisii de carbon suplimentare și Durban nu ar fi un succes dacă nimeni nu se angajează la nimic suplimentar. Cred că mesajul nostru este acela de a spune, da, ne dorim o a doua perioadă de angajare, vrem să păstrăm ce s-a realizat prin Kyoto, însă trebuie să vedem uh, ca și alte state membre se mișcă în această direcție. Și trebuie să știm când anume ni se vor alătura și alții. Asta este principalul aspect la Durban și ceea ce încercăm să promovăm. Și cred că acesta este și răspunsul pentru Florence. Cred Așa, dar bine ați revenit. Păi, concluziile Consiliului sunt clare în multe privințe, cu excepția unui aspect unde aveți dreptate. Dar și aici încerc, încercăm să găsim un compromis în ceea ce privește uh, schimbarea de destinație a terenurilor. Diplomația climatică. Sigur că încercăm uh, să facem tot posibilul la nivelul serviciilor noastre, la fel și ministrii de mediu, însă a implica serviciul de acțiune externă e un punct valabil. Tratatul de la Lisabona vizează acest lucru. Eu încerc în deplasările mele să fac acest lucru, însă multe state fac deja foarte treabă foarte bună în această privință. Domnului Zanoni, sper că aveți înțelegere că nu pot intra în detalii în întrebării dumneavoastră și domnului Criten, pe lângă cea de-a doua perioadă de angajare, Vă refereați și la indexul pentru nave. Desigur că odată ce navele vor trebui construite în conformitate cu acest nou indice, diferența se va vedea. Însă acest lucru nu va opri creșterea emisiilor din partea sectorului ca atare. Și de aceea Încercăm să facem mai multe în ceea ce privește măsurile bazate pe piață, fie că este vorba de schema de comercializare a emisiilor sau combustibili utilizați. Așadar, în momentul de față avem pregătire o evaluare de impact, așa cum am promis Parlamentului. Peter Lize a avut întrebări legate de localizarea carbonului. În ceea ce privește aceste emisii indirecte, Direcția Generală pentru Comerț va elabora o propunere care urmează să fie publicată înainte de finele acestui an și este o chestiune care se discută și în multe state membre. Domnul Seba se întreba de legătura dintre schema de comercializare a emisiilor și eficientizarea energetică în foaia de parcurs pentru 2050 exista o corelare între între numărul de certificate care vor trebui uh, retrase din comercializare pentru a le adapta la nivelul eficientizării obținut. Știu că și președinția daneză are în pregătire ceva în această privință. Pentru uh, în ceea ce privește Cancun și rezultatele concrete de acolo, este vorba de o listă foarte uh, lungă de aspecte punctuale. Vă, dumneavoastră, ați întrebat dacă această foaie de parcurs ar înlocui o perioadă de angajare, o a doua perioadă de angajare. Noi ceea ce spunem este că ne dorim o a doua perioadă de angajare și o foaie de parcurs unde alți emitenți majori se angajează la obiective similare. Vorbim uh, cu economiile emergente. Practic, cele două instrumente ar fi cumva paralele din punct de vedere juridic. Desigur că nu am solicitat economiilor emergente să facă, să-și asume obiective la fel de ambițioase ca și noi la termene într-un viitor apropiat. Însă dorim să-și asume angajamente ferme care să aibă aceeași valoare juridică. Dacă Europa se angajează atâta și China se angajează atâtica, de ce n-ar avea aceeași valoare juridică? Pentru că pentru a ne putea încadra în cel două grade Celsius, aceste angajamente trebuie să fie ferme. Despre asta este vorba. Da, există această anexă este o modalitate de a împărți lumea, dar cât putem continua în acest fel pentru a ne atinge acest obiectiv. La fel, paradigma nord-sud, dacă o putem folosi în continuare sau ne trebuie alt raționament. E vorba până la urmă la ceea ce se angajează fiecare dintre noi, care trebuie să aibă aceeași valoare și aceeași valabilitate. Și o ultimă întrebare din partea cu privire la delegația Parlamentului European. Este o chestiune care revine tot mereu. sigur nu m-ar deranja prezența președintele dumneavoastră, însă dacă alți 27 de miniștri ai mediului ar dori să fie prezent plus uh, președinții Comisiilor de Mediu din Parlamentele Naționale, sigur, situația s-ar îngreuna. Cred că printr-o cooperare foarte apropiată uh, putem găsi o soluție. Doamne când pe final, ați întrebat dacă m-ați întrebat dacă am încredere că se vor obține banii pentru acest, acest început rapid, fast start. E vorba și de concluziile ECOFIN care solicită progrese în acest sens și Înainte de această conferință de la Durban, vedem că contribuțiile statelor membre încep să fie plătite. În ceea ce privește statele insulare, statele africane își dau seama că aceste fonduri încep să curgă din partea Europei și ne mulțumesc. Pentru că, într-adevăr, văd o diferență. Văd că aceste fonduri ajung în mod efectiv. Și desigur că este important ca toate aceste state să-și respecte angajamentele. Și v-ar surprinde să aflați care țări nu își respectă aceste promisiuni. Președintele mai sunt și alte întrebări care își vor găsi un răspuns. Black, ah, sorry, shelters. Yeah, uh, do we think, do I think Do I think that uh, um, shale gas will help us to uh, meet Dacă consider că gazele ne vor ajuta să ne gazele de șist ne vor ajuta să ne atingem ambițiile Răspunsul este nu. Vrem să vedem dacă legislația în vigoare este adaptată la eventuale probleme care ar putea apărea cu exploatarea acestor gaze. Discutăm cu DG Mediu, discutăm în cadrul mai multor direcții generale din Comisie statele membre ar trebui să nu investească în uh, acele zone care ar putea pune probleme în viitor. Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc pentru... Mulțumesc pentru această prezentare cu privire la acțiunile în domeniul uh, luptei împotriva schimbărilor climatice. Nu vrem să se stagneze, vrem să obținem succese. Ne vom revedea poate la Strasburg, odată cu adoptarea rezoluției și să sperăm că conferința părților 17 de la Durban va avea succes. Reunea coordonatorilor va avea loc în 3G1.